Good morning, colleagues. Um, we're going to begin this morning with point 14. Bună dimineața, stimați colegi. Haideți să continuăm ședința noastră. Suntem la punctul 14, misiunea la Ottawa și Toronto, Canada. Misiunea care a avut loc în luna februarie. Ca de obicei, vizita aceasta a fost foarte bine organizată și ne-am concentrat pe un domeniu de mare importanță pentru comisia noastră, cele mai bune practici în, practic, în uh, sistemul de azil, reciprocitate și mai departe. Cu toții știm că în Canada chestiunile acestea care țin de refugiați sunt foarte bine abordate, mai ales în ultima vreme. Delegația noastră a dorit să analizeze mai aprofundat modelele canadiene, în așa fel încât să tragă niște învățăminte pe care să ne putem baza și noi. Conducătorul acestei delegații a fost domnul Dias de Mera. Îi mulțumesc pentru faptul că a condus această delegație. Le mulțumesc și angajaților noștri care ne-au ajutat foarte mult. Comisia noastră organizează mai multe delegații decât alte comisii, deci uh, personalul nostru lucrează foarte mult. În cazul acesta aș dori să mulțumesc mai ales Angelei. Îi dau cuvântul lui Augustin Dieltemera, Temera ca să ne dea un scurt raport al delegației în Canada. Mulțumesc, domnule președinte. Dumneavoastră ne-ați sprijinit foarte mult în misiunile noastre. Într-adevăr, misiunea a avut loc între 20 și 24 februarie anul curent. Am vizitat capitala Canadei, Ottawa și orașul Toronto. Membrii acestei misiuni au fost uh, domnul președinte Claude Moraes, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Juan Fernando López Aguilar, Tomasz Zdechowski și Maite Pagatha Urtundua. Am fost însoțiți de Angela Balan, care a dat încă o dată dovadă de profesionalism. Domnule președinte, după cum ați spus, obiectivul misiunii noastre a fost acela de a examina politica mult lăudată de relocare a Canadei, practicile Canadei în domeniul de azil și câteva alte aspecte care vizează reciprocitatea vizelor. Voi intra în detaliu pe chestiunea vizelor un pic mai încolo. În ceea ce privește politica de relocare, am constatat că în Canada s-a stabilit un sistem solid. De aceea, acțiunile umanitare ale Canadei au avut succes. De exemplu, operațiunea refugiații sirieni. Acest program a fost, uh, s-a bucurat de sprijinul guvernului și de asemenea s-a bucurat de un sprijin solid din partea unor instituții private. Toate s-au uh, desfășurat sub egida ACNUR, care este o instituție fundamentală în acest domeniu în Canada. De lungul anilor și mai ales după cel de-al doilea război mondial, Canada întotdeauna a fost uh, o destinație principală a refugiaților relocați prin ACNUR. În ultimii ani, refugiații au reprezentat 10% din întreaga migrație din Canada. În ceea ce privește integrarea refugiaților odată sosiți în Canada, am avut ocazia de a vizita mai multe centre Este vorba de centre de primire, unde refugiații sunt ținuți pe termen scurt până când are loc uh, integrarea. Programul de asistență la relocare și programul de relocare sunt principalele canale pentru furnizarea sprijinului necesar persoanelor uh, proaspăt sosite. La nivel federal și la nivel provincial, am constatat că și comunitățile se implică în mod constant în aceste aspecte. În societatea civilă există o cultură răspândit, foarte răspândită de sprijinirea refugiaților, în așa fel încât rezultatele integrării să fie cât mai bune. Pe lângă toate aceste programe care vizează relocarea, pe noi ne a interesat și serviciile foarte cuprinzătoare care sunt acordate proaspeților sosiți. Persoanele acestea sunt încurajate să se integreze în viața socială și culturală a Canadei. Ne-am întâlnit cu reprezentația ai Guvernului Canadei. Ei ne-au explicat că în fiecare an Guvernul Federal își stabilește o țintă. De exemplu, 300 de mii în anul 2017. Deci 300 de mii de persoane pe care le clasifică în trei categorii refugiați, imigranți economici și uh, reunificare familială. Prin această abordare, ei consideră că este mai eficient să contracareze imigrația ilegală sau clandestină. Apoi, reciprocitatea vizelor a mai fost o temă pe care ne-am concentrat. Am încercat să încurajăm uh, guvernul canadian să ia toate măsurile necesare ca să se elimine vizele pentru, între România și Canada. Ieri am primit un răspuns din partea Comisiei, o reacție la dezbaterea și rezoluția noastră din plen cu privire la reciprocitate. În răspunsul Comisiei se indică faptul că în mai se va înlătura obligația obținerea unei vize pentru anumite categorii de cetățeni români și bulgari și apoi se pregătește acordul în așa fel încât toți uh, cetățenii români și bulgari nu vor mai avea nevoie de vize începând din uh, decembrie 2017. Iată o veste foarte bună. Cu Statele Unite însă lucrurile stau altfel. În încheiere aș dori să spun că am vizitat uh, Mm. mai multe instituții din Ontario, mai mulți reprezentanți din Parlamentul canadian, reprezentanți organizațiilor civile, pe șeful misiunii Uniunii Europene în Canada, reprezentanții Ministerului de Externe și pe mulți alții. Am mers la Centrul Catolic pentru Imigranți, la Sofia House, 13 centre de servicii pentru imigranți din Ottawa și biroul pentru proaspăt sosiți din Toronto. Atât am avut de spus. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule Dias de Mera. Vă mulțumesc și pentru felul în care ați condus delegația. Domnule Lopez Aguilar, doriți să adăugați ceva, vă rog? Mulțumesc, domnule președinte doream să vin și eu cu un comentariu și să-i mulțumesc foarte mult prietenului și colegului meu, Agustin Diaz de Mera, pentru felul în care a condus delegația în Canada. Ca fost președinte al acestei comisii libe, Am uh, condus și eu mai multe delegații parlamentare în uh, state terțe, dar acum cred că este foarte important să subliniem cât de oportună a fost această vizită și cât de educativă. Chiar am învățat foarte multe lucruri. Am văzut pe viu care este modelul de integrare al Canadei și cât de bine privită este imigrația și integrarea de către uh, Uh, societatea civilă canadiană. Ce se întâmplă în Europa pălește prin comparație cu um, ce se întâmplă în Canada. Societatea civilă în Canada este mult mai implicată în integrarea și ajutorarea refugiaților și aș dori să mă concentrez pe un aspect. În Canada, perspectiva este mult mai pozitivă față de imigrare, spre deosebire de Europa, unde perspectiva este mult mai negativă și eu condamn acest lucru. Categoria de persoane cele mai vulnerabile primesc o mare atenție, primesc foarte multă atenție în Canada. De exemplu, Yazidi. Și parteneriatul public-privat este foarte eficient în Canada. vorba de sponsorizările public-private ale unor categorii speciale de um, refugiați. Nu trebuie să ne limităm la un simplu raport de misiune, trebuie să ne inspirăm din aceste chestiuni pe care le-am văzut de acolo, noi la Comisia Libe, în așa fel încât să venim cu soluții pentru Europa. Vă mulțumesc. Mulțumesc mult. Cred că aceste parteneriate public-privat sunt foarte importante. Ele reprezintă o veritabilă plus valoare. Îi mulțumesc încă o dată domnului Dias de Mera. Mai sunt câțiva membri aici care doresc să ia cuvântul, dar întâi aș dori să mulțumesc încă o dată personalului care deocamdată se ocupă de foarte multe delegații și programul lor este extrem de încărcat. Mulțumesc încă o dată personalului pentru faptul că ne ajută. Mulțumesc și domnului Dias de Mera și alți colegi care au participat la această delegație. Stimați colegi, putem trece la punctul 11 de pe ordinea de zi. Alături de noi se află domnul Giovanni Buttarelli de la EDPS. Dumnezeu ne va vorbi despre raportul anual al Autorității Europene pentru Protecția Datelor 2016. În 2016 s-a semnat uh, Regulamentul General de Protecție a Datelor, precum și Directiva pentru Protecția Datelor în, uh, în sectoarele poliție și justiție. În 2016, de asemenea, s-au uh, schimbat și fluxurile de date internaționale, pentru că s-a semnat uh, Umbrella Agreement cu uh, Statele Unite, precum și Privacy Shield. Consiliul Europei și conferința internațională cu privire la protecția datelor, de asemenea, s-au concentrat pe chestiuni de drepturi fundamentale în era digitală. Iată, deci este o temă foarte importantă și uh, aș dori să-i dau cuvântul lui Giovanni ca să îi ascultăm raportul. Te rog. Uh, honorable members. Domnule președinte, distinși membri, bună dimineața și vă mulțumesc pentru invitația de a vă prezenta raportul anual referitor la anul trecut. O să încep cu câteva trimiteri la ce am făcut în 2016. Anul trecut am asistat la o serie de cutremure politice în Uniunea Europeană și în întreaga lume. Rămâne de văzut dacă această tendință distructivă va continua și în acest an sau nu. În 2016 am și construit ceva suficient de puternic pentru a supraviețui acestor uh, vânturi ale schimbării politice, în special cu Regulamentul General de Protecție a Datelor și directiva privind protecția datelor pentru poliție și organele de aplicare a legii. Uniunea Europeană a fost în funcție de lider pe plan uh, mondial pentru a asigura drepturile în uh, epoca digitală. se mai realizare este datorată rezilienței și expertizei demonstrate în special de comisia dumneavoastră în cei patru ani de negocieri dificile și presiune externă intensă. EDPS, ca organizație reglementară, a tratat anul trecut mai multe plângeri decât în orice alt an <clears throat> de la înființarea EDPS. Acest lucru nu trebuie neapărat interpretat ca o critică legată de modul în care organismele europene tratează datele cu caracter personal, ci trebuie mai degrabă privită ca parte a tendinței generalizate în care indivizii <clears throat> devin tot mai conștienți și mai îngrijorați în legătură cu modul în care drepturile digitale sunt respectate sau nu. Protecția datelor este descrisă în mod greșit ca o chestiune tehnică și legală. Fundamental, ea se referă la oameni reali, iar EDPS, personalul meu, se ocupă în fiecare zi uh, de oameni care sunt uh, îngrijorați sau uh, înfuriați de ce s-a făcut cu informațiile legate de protecția datelor a fost stabilită ca drept fundamental în Uniunea Europeană pentru a fi în interesul indivizilor în fața corporațiilor puternice și a guvernelor, dar poate fi și interpretat uh, greșit în căi care să nu servească interesele acestor indivizi, de exemplu atunci când e pusă în opoziție falsă cu interesul public sau transparență. Să vă dau un exemplu practic de anul trecut în legătură cu modul în care că organismele Uniunii Europene această chestiune cu orientări și reglementări. Biroul pentru șanse egale de la Consiliu face o treabă minunată pentru sensibilizare în ce privește ce înseamnă să ai o dizabilitate la locul de muncă. Materialele promoționale, video sau de altă natură includ informații despre oameni reali și situația acestora. Astfel de informații ar trebui să apară doar dacă persoanele implicate și-au dat consimțământul în cunoștință de cauză și în mod liber. Deci lucrăm cu Consiliul pentru a găsi modalități practice pentru ca persoanele în cauză să înțeleagă și să aleagă liber dacă sau nu să se utilizeze informațiile lor în campanii de sensibilizare. Anul trecut am lansat un proiect care își propune să realizeze o schimbare de cultură în instituțiile europene în baza principiului responsabilității. A început cu un exercițiu intern cu propriul personal condus de DPO de la EDPS înainte de a începe să-l aplicăm și în alte organisme și m-am întâlnit personal cu șefii băncii centrale, Agenției pentru Drepturi Fundamentale, Secretariatul Consiliului Curtea de Justiție, Secretarul General al Parlamentului dumneavoastră și, prin urmare, vedem rolul pe care îl avem de a vă da dumneavoastră și altor instituții ceea ce vă trebuie pentru a examina cu mai mare eficiență legislația și a trage Comisia la socoteală. De exemplu, <clears throat> recent adoptatul instrumentar privind conceptul de necesitate publicat luna trecută după consultări de anul trecut, a fost o reacție directă la nevoile exprimate de comisia dumneavoastră în ultimii câțiva ani. Ulterior, în cursul anului curent, vom publica orientări cu privire la proporționalitate, încercând să facilităm aplicarea principiilor legale care nu sunt întotdeauna <clears throat> de la sine înțelese. A trebuit de asemenea să transmită mesaje dificile către dumneavoastră în calitate de colegiuitori, cum ar fi cel legat de proiectul de directivă prin conținutul digital. În acest caz am recunoscut intențiile laudabile din spatele propunerii, dar suntem obligați să subliniem consecințele majore nedorite de legalizare, de facto, a vânzării informațiilor unei persoane la schimbul unor servicii. Iar EDPS, rolul nostru se extinde ca rezultat al deciziilor adoptată anul trecut în Parlamentul dumneavoastră. În această săptămână am devenit supraveghetor al modului în care Europolul prelucrează date cu caracter personal. Ne accelerăm cunoștințele în legătură cu <clears throat> aspecte complexe în ce privește oamenii din linia întâi în uh, conducere sau în uh, aplicare legii. Am publicat un alt aviz cu privire la proiectul de regulament privind revizuirea bazei legale pentru baza de date SIS-2 și în curând vom prezenta o declarație cu privire la propunerea Comisiei de interoperabilitate a sistemelor de informații. Vă mulțumesc pentru invitația de a participa la o audiere la sfârșit de mai. Anul trecut am promovat de asemenea prioritățile strategice pe termen mai îndelungat în ce privește protecția datelor și să mă concentrez doar pe trei exemple. În primul rând, introduce o abordare etică la chestiunile pe care le pune artifici- inteligența artificială și alte tehnologii legate de date. Am desemnat un grup etic de consiliere cu persoane eminente dintr-o diversitate de discipline, nu doar juriști. Săptămâna viitoare vom găzdui aici, în această clădire, un atelier pentru a afla din tradițiile etice din diverse comunități științifice. În al doilea rând, am continuat să facilităm ingineria legată de viața privată, în special prin rețeaua IBAN care crește și se dezvoltă în fiecare săptămână. Ne vom baza pe contribuția grupului dumneavoastră pe măsură ce elaborăm un aviz cu privire la conceptul de viață privată by design și by default. În al treilea rând, am lansat Digital Clearing House, inspirându-ne din raportul cu privire la drepturile fundamentale și big data pregătit de doamna Gomez din comisia dumneavoastră în numele Comisiei Libe în prima parte a anului. Așadar, viața privată a consumatorului și autoritățile se vor întâlni pentru prima dată în această lună pentru a discuta cum să promoveze interesul indivizilor în fața unor practici uh, incorrecte Cam asta am făcut pe scurt. Dar ce lipsește? Cred că Uniunea Europeană are multe lucruri cu care să mândească în acest domeniu al protecției datelor și al vieții private. Însă trebuie să fim conștienți că legile acestea legate de viața privată și proliferează în lume. 121 de state au reguli în vigoare sau sunt uh, în proces de negociere. Majoritatea au fost inspirate sau reflectă principiile din Uniunea Europeană elaborate de Uniunea Europeană și Consiliul Europei. Dar <clears throat> sunt și tendințe contradictorii pentru utilizarea big data pentru a forța societatea și indivizii să accepte anumite forme de comportament. Ce ne lipsește e consensul comun pentru a reuni această comunitate de jurisdicție în protecția datelor scutul vieții private, <clears throat> poate tentativa cea mai controversată și de mare vizibilitate de a codifica între doi parteneri comerciali. Am fost la Washington acum două săptămâni și e adevărat că Uniunea Europeană încă mai așteaptă semnale de disponibilitate pentru a construi acest parteneriat strategic. Mesajul meu a fost către partenerii noștri de a se concentra pe conformare, pe respectarea, cu toate <clears throat> garanțiile din Regulamentul General de Protecție a Datelor și nu doar pe reguli pentru transferul de date în afara Europei, se gândesc la noul domeniu de aplicare al GDPR. Vom contribui prin grupul de lucru privind articolul 29 și pe viitor prin EDPB la revizuirea în comună a acestui scut de viață privată, în special ce se preconizează pentru anul curent. Un alt lucru care lipsește, după părerea mea, dar nu pentru mult timp de acum încolo, reguli moderne pentru a, care să ni se aplice nouă organismelor Uniunii Europene care prelucrează informații cu caracter personal, uneori date extrem de sensibile. Regulamentul 45 în curs de reformare este esențial și, după cum spuneam ieri, raportorului și raportorilor din umbră de la Comisia dumneavoastră sunt de o importanță deosebită pentru că reprezintă o afirmație sunt reguli pe care Uniunea Europeană și le va aplica și pe care regulamentul l-a prevăzut uh, pentru alții și directiva privind protecția datelor. Deci nu va mai fi un tratament special pentru instituțiile europene și modalitatea cea mai puternică de a transmite semnalul este de a adopta la timp aceste reguli care să fie pe deplin aplicabile din aceea zi, din ziua 1, 25 mai anul viitor, ca și GDPR în varianta revizuită. Depunem eforturi deosebite pentru a ne asigura că instituțiile anticipează aceste reguli noi și vor avea, deci, nevoie de puțin timp să se pregătească. Și apoi e-privacy. Negocierile actuale cu privire la acest nou regulament sunt poate și mai importante decât regulamentul general pe termen de lungă, pentru că distinția dintre date cu caracter personal și fără caracter personal, metadate, devine tot mai puțin stabilă și semnificativă cu mașini care învață singure și pot să identifice indivizii care utilizează aproape orice fel de informații, inclusiv datele anonimizate. Ce va rămâne? <clears throat> Comunicări între oameni mediate tot mai mult de mașini și uneori fără cunoștințele sau fără ca ei să știe. Deci trebuie să veghem, să asigurăm caracterul confidențial al comunicațiilor astfel încât viitoarele generații să aibă mai multă încredere că au un mediu intim, uh, inviolabil, uh, cu care, în care se discute unii cu alții, care să poată fi, uh, să zicem, îndepărtat doar cu consimțământul lor liber. În fine, ce am făcut noi, dumneavoastră v-ați făcut treaba, dar acum revine sarcina organismului de reglementare și ADN-ul acestor organisme inclusiv al EDPS, implică funcții multiple, de la activitate de advocacy, recomandări, instrumentarea plângerilor, orientări pentru legiuitori. Dacă mergem cu această analogie genetică puțin mai departe, am putea spune că responsabilitatea e coloana vertebrală care leagă diversele funcții la un loc. Mm, agențiile din Uniunea Europeană, ca și noi, eh, trebuie să fie mai proactive, să se orienteze pe soluții, să facă conformarea mai ușoară, dar să aplice legea cu rigoarea de plină permisă de lege. Aș vrea să mulțumesc președintelui Parlamentului și secretarului general pentru sprijinul activ și viziunea de a ne permite să găzduim anul viitor conferința internațională privind protecția datelor și uh, protecția datelor de pe 24 pe 26 octombrie 2018. Jocurile olimpice în ce privește viața privată și protecția datelor care implică toți uh, cei din organisme de reglementare pe planetă. Vom putea, noi din Uniunea Europeană, să ne demonstrăm angajamentul și profesionalismul în fața comunității internaționale Asta va avea loc în timp ce Parlamentul în sesiune la Strasbourg pentru a <clears throat> reduce la minim orice turburare a activității, dar în ultima zi veți putea participa pe deplin. Deci, domnule președinte, distinși membri, acum doi ani și jumătate dumneavoastră i-ați dat lui Voce Vievrovski, asistentului și mie, mandatul să elaborăm și să comunicăm viziunea globală și practică, să edificăm și să menținem la cel mai înalt nivel o relație eficace cu diversi factori implicați din instituțiile europene și în întreaga lume și acum, peste câteva săptămâni, vom intra în a doua jumătate a acestui mandat. Intenționăm să finalizăm această reformare a instituției noastre, remodelarea ei pentru a corespunde întru totul scopului pentru care a fost creată. Vom investi energie pentru a asigura că avem oamenii și abilitățile necesare pentru noile responsabilități de guvernanță, rolul consultativ pentru dumneavoastră și alte instituții în a monitoriza tehnologiile mai îndeaproape și, desigur, pentru a da <clears throat> un secretariat la nivel mondial pentru noul Bord European de Protecție a Datelor. În încheiere, domnule președinte, nu pot decât să vă spun încă o dată că vă mulțumesc pentru sprijinul și angajamentul dumneavoastră din ultimul an și, desigur, dumneavoastră tuturor să vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu interes scurta discuție de astăzi. Mulțumesc! Uh, mulțumim și noi pentru activitatea noastră, domnule Butarelli, și vă mulțumim pentru prezentarea acestui raport anual. Am să încep prin a da cuvântul domnului Boni. Mulțumesc foarte mult. Uh, domnule președinte, și vă mulțumim uh, pentru prezentarea făcută. Într-adevăr, activitățile desfășurate în instituția noastră sunt deosebit de utile. Am câteva întrebări și un comentariu. În ceea ce privește conștientizarea acestei probleme a protecției datelor, cum evaluați situația din Europa, în măsura în care ați putut să observați pe parcursul uh, dezvoltării DPS-ului vi se pare că firmele europene, utilizatorii, sunt mai conștienți de aceste drepturi de care beneficiază în materie de protecție a datelor și ce putem face pe viitor pentru a conferi un plus de vizibilitate acestei teme? În al doilea rând, cum evaluați procedura de punere în aplicare, de adoptare a măsurilor de protecție a datelor personale Știm că o serie de țări au făcut uh, pași semnificativi în direcția până în aplicarea regulamentului privind protecția datelor, altele, altele se confruntă cu probleme. Cum evalua situația și cum putea sprijini statele membre astfel încât pe 25 mai anul viitor să poată demara cu adevărat uh, activitățile prevăzute în regulamentul privind protecția generală a datelor. Apoi, în calitatea dumneavoastră de conducătorul acestei instituții și în cooperarea noastră cu Europolul, ne-ați putea oferi informații suplimentare despre această cooperare cu Europolul și despre nucleul activităților desfășurate în cooperare cu această instituție. Cred că e esențial să există o bună colaborare pe teme de securitate și de protecția datelor. Și o ultimă chestiune se referă la componenta etică a protecției datelor. Menționați aceste grupuri consultative pe teme de etică și spuneați că instituția dumneavoastră se ocupă de multe chestiuni, inclusiv cele care țin de robotizare, inteligență artificială și așa mai departe. Ce teme suplimentare credeți că merită atenție și că credeți că merită prezentate publicului? Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule Boni, Ian Olbricht. Și eu doresc să vă mulțumesc pentru acest raport și pentru activitatea dumneavoastră. Ca și domnul Moni consider că e o activitate deosebit de importantă pentru noi în acest moment și aș avea două întrebări suplimentare. Una se referă și la rolul, rolul noastră în relația cu Europolul. și la ideea de îmbunătățire a interoperabilității sistemelor în domeniul aplicării legii dezbatem în prezent uh, scenariul spre care ar trebui să ne îndreptăm și Comisia ne-a cerut care îndrumare să vedem cum ar putea funcționa interoperabilitatea în acest sector și aș vrea să aflu de la dumneavoastră care ar fi, după părerea dumneavoastră, cel mai bun scenariu atunci când e vorba de corelarea diferitelor tipuri de baze de date pe plan tehnic, dar și pe plan uh, juridic, atunci când vorbim de protecția datelor. Dorim o eficientizare a accesului la sistemele de date sau trebuie să prevedem noi standarde și reguli pentru utilizarea datelor în anumite condiții? Uh, Dacă ne uităm în termeni practici la ce face Europolul, vedem că aceste delimitări stricte pe obiective și sisteme de uh, informații, diferențele încep să, să devină tot mai ambigue. Însă trebuie să ne asigurăm că atunci când eh, interrelaționăm aceste sisteme, nu venim cu eh, măsuri insuficiente. Și apoi, o întrebare referitoare la activitatea grupului de lucru sub articolul 29 la care ați participat și dumneavoastră și în special la crearea noului Consiliu pentru protecția datelor, o entitate deosebit de importantă pentru toți cei care ne ocupăm de protecția datelor. Pregătirile în ceea ce privește secretariatul și în ceea ce privește linile directoare ce urmează a fi adoptate pentru acest domeniu. Vi se pare, prin urmare, că aceste pregătiri au avansat suficient astfel încât să ne putem aștepta ca noul Consiliu de Protecție a Datelor să fie pe deplin funcțional în toți parametrii prevăzuți până în mai anul viitor sau trebuie și Parlamentul să se implice în această activitate de pregătire. Asta e o întrebare francă și deschisă, dacă trebuie să facem noi ceva pentru a asigura succesul acestor pregătiri. Mulțumim, Ian. Natalie Grispec acum. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumim, domnule Butareliu, pentru prezentarea acestui dosar de amploare. Două întrebări scurte. Odată, pornind de la întrebările deja formulate de colegii mei, aș dori și eu să vă întreb dacă îmi puteți spune lucruri mai concrete, mai precise în legătură cu revizuirea acestui Privacy Shield și punerea sa în aplicare, operaționalizarea sa până în mai 2018 și, de asemenea, dacă m-ați ajuta să înțeleg mai bine cum stă situația cu mecanismul de guvernare și coordonare, vor fi acestea gata la timp, mai ales dacă ne, ne gândim la dispozițiile referitoare la IMM-uri. Cum vedeți lucrurile pentru ca toate pregătirile să procedeze în același ritm? Vorbeau și colegii mei de acest lucru și și eu consider că e foarte important să nu punem IMM-urile în dificultate. Și apoi o chestiune oarecum indirectă care vizează drepturile copiilor. În uh, grupul pentru drepturilor copiilor încercăm să asigurăm maxim de protecție pentru această categorie a populației și aș vrea să știu dacă aveți uh, vreo idee despre modul în care i-am putea eh, sensibiliza în direcția protecției datelor personale pe toate rețelele pe care ei sunt prezenți. Vă mulțumesc! Mulțumim. Netflix, spune domnul președinte. Brigitte, tocmai ai sosit. Eh, ai o întrebare? Nu. Dorește altcineva să intervină? Avem timp și pentru întrebări suplimentare. Dacă mai aveți și alte reacții la prezentarea de, de până acum, dacă nu, domnule Butrare, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am să-i răspund mai întâi domnului Boni. Sunt uh, pe deplin de acord cu importanța chestiunilor menționate de dumneavoastră. În ceea ce privește nivel de conștientizare, n-am ajuns la nivelul dorit. Dacă ne uităm la ultimul uh, eurobarometru, vedem clar că modificările aduse de intrarea în vigoare a acestui regulament încă nu sunt vizibile cetățenilor. De aceea, împreună cu Comisia Europeană și cu alți colegi din grupul nostru de lucru, avem în vedere o serie de inițiative, mai precis o campanie de informare pe lângă ceea ce putem face adițional ca parte a activităților noastre cotidiene și această inițiativă va trebui să, să fie pe deplin funcțională înainte de intrarea în vigoare pe deplin a regulamentului privind protecția generală a datelor. Apoi, o altă chestiune de interes adusă în discuție de dumneavoastră Eh, ține și de speranța mea că vom putea investi mai mult în acest sens. Tocmai am întors de la conferința de primăvară privind eh, protecția datelor, conferință organizată în Cipru. Am văzut eh, ce s-a făcut recent de diferite organizații în cadrul general, controlat de Consiliul Europei și am vrea să ne sincronizăm și noi mai mult cu aceștia și să mergem dincolo de canalele standard, utilizând, desigur, noi mijloace de comunicare, dar în același timp uh, contactând uh, rețele precise, școli, universități și așa mai departe. Însă, uh, tipul de discurs va trebui să se schimbe. Am ani de experiență în acest domeniu. Noi suntem avocați sau aitiști, Însă chestiunea protecției datelor e complexă și trebuie să fie exprimată într-un limbaj clar și inteligibil. Motoul nostru, digitalizarea, nu ține doar de dinamism, de proactivitate, de, de orientarea spre viitor, ci și despre modul în care am putea să creștem nivelul de conștientizare în rândul populației în legătură cu drepturile lor în materie de protecția datelor. Apoi, pe celelalte planuri, pe procedura de implementare, cred că suntem pe calea cea bună, dar încă rămân multe lucruri de făcut și asta mă, mă face să trec și la întrebarea domnului Ian Olbricht. Eu vă spuneam că 25 dintre cele 27 dispoziții în acest regulament care vorbesc despre acte de pune în aplicare și acte delegate au fost înlocuite cu trimiteri la consiliere din partea EDPP. Volumul de muncă ce rămâne făcut încă este uriaș. EDPB, la rândul său, va putea elabora norme de funcționare un proces transparent și inclusiv, care a demarat în grupul de lucru, urmează să fie întărit, pentru că, după cum știți, regulamentul prevede consultarea părților interesate și acest proces pentru mine este de importanță deosebită. Sunt uh, oarecum sceptic în legătură cu ce se întâmplă la nivelul statelor membre constat că abordarea este oarecum fragmentară, există țări cu întârzieri considerabile, altele consideră că nu e nevoie de foarte multe intervenții, că pot trece direct la interpretarea acestui text. Nu știu ce aș putea să spun în, în legătură cu măsurile suplimentare. S-au făcut și greșeli. O țară a început uh, prin a redacta o lege de punere în aplicare a regulamentului. Cred că n-au înțeles foarte bine despre ce e vorba. Aș sugera ca Parlamentul, în special Comisia dumneavoastră, să monitorizeze mai îndeaproape ce se întâmplă în statele membre. Dumneavoastră aveți un instrument foarte bun la dispoziție care se bazează pe dispoziția din tratat referitor la relația cu parlamentele naționale. Cu câțiva ani în urmă am avut un atelier de lucru extrem de interesant aici și v-aș recomanda să păstrați acest contact cu parlamentele naționale și nu doar cu guvernele naționale. În ceea ce privește Europolul, am avut uh, prima întâlnire a de cooperare pe 14. Vom avea prima întâlnire pe 14 iunie. Am uh, obținut multe informații în legătură cu experiența lor directă. Am avut consultări directe în ceea ce privește proiectul de manual operațional uh, adoptat preliminar de Consiliul Europolului pe 2 mai și nu vedem nicio problemă în a sincroniza împreună cu colegii diferitele activități pe care le desfășurăm. Activitatea de supervizare este ulterioară cele de control, dar sigur trebuie să ne sincronizăm aici cu colegii de la nivel național, însă trebuie să ne gândim că Consiliul de Cooperare cu Europolul este nu doar o autoritate de supervizare ca cea pentru vămi, ci și o instituție de coordonare de aceea, noi înțelegem foarte bine că Comisia ar dori să treacă la o abordare în doi pași, în două etape, noi vrem să vedem ce putem face noi mai rapid în direcția armonizării guvernanței referitoare la protecția datelor. Uh, Una dintre opțiuni ne acordă prevederile pe, în ceea ce privește jumătatea perioadei. Alături de DPB ne putem um, erija în centru de coordonare. Apoi, în ceea ce privește grupul consultativ și independența acestuia, e bine, noi vom pregăti un proiect de raport care va fi supus unei consultații publice. Anul trecut am organizat un atelier cu avocați. Apoi, pe 18 mai, în această clădire va avea loc un al doilea atelier la care vor participa oameni de știință, epidemiologi, medici, oricine altcineva în afară de avocați. Și pe baza acestor două ateliere unde au participat și vor participa experții, vom trece în etapa de consultare publică și ne așteptăm ca proiectul de raport să fie finalizat până la sfârșitul anului. Și înainte de versiunea finală vom mai organiza o consultare publică. Iar acest raport final va fi un document uh, important pentru conferința internațională de la anul. Există foarte multe controverse în lumea întreagă vis-a-vis -vis de chestiunile acestea care țin de etică. Protecția datelor uh, este o chestiune esențială, dar ea nu poate rezolva toate problemele. Oamenii sunt din ce în ce mai conștienți că aceste aspecte care sunt fezabile din punct de vedere tehnic, nu sunt neapărat și uh, corecte din punct de vedere moral e nevoie de anumite principii etice. Și la urma urmei, cine are autoritatea de a introduce aceste reguli? Trebuie să găsim măsuri complementare de punere în aplicare a acestor reguli. În orice caz, la conferința respectivă vom afla mai multe lucruri. Va fi un moment important. relația noastră cu Europolul și rolul nostru în a încuraja interoperabilitatea. Aici ne bazăm pe mai multe tratate, pe mai multe elemente de legislație secundară. Înțelegem că istoricul este diferit în Uniunea Europeană, dar la ora actuală trebuie să uh, fim cât mai ambițioși ca să obținem rezultate mai ample. Există un risc de dublare a bazelor de date. Avizele noastre recente cu privire la ETS, cu privire la sistemul SIS, cu privire la sistemele de intrare și ieșire, unele dintre acestea sunt dublate sau sunt stocate în locuri diferite. Accesul poliției și colegilor din domeniul judiciar este extrem de dificil în câteva cazuri. Trebuie să se respecte principiul controlului și principiul limitării scopului. Și astfel trebuie să ne concentrăm noi pe, de o parte, pe um, gestiunea frontierelor și, pe de altă parte, pe aplicarea legii. Există o, disting- o distinție între uh, scopurile principale și secundare. Mâine, cel mai probabil, se va publica un raport după ultimele opt luni de eforturi. Am fost invitat să participăm la grupul respectiv. Și noi am dat o declarație. Am spus că protecția datelor nu este incompatibilă cu o armonizare, dar întrebarea este alta ce putem uh, realiza prin abordare administrativă și, pe de altă parte, de ce este nevoie pe plan legislativ. Văd că multe dintre obiectivele foarte laudabile nu pot uh, fi uh, atinse prin, adică din cauza limitărilor actuale. doar să spun că protecția datelor nu este un obstacol major în calea armonizării și simplificării în acest domeniu. În ceea ce privește liniile directoare, cu siguranță vom permite EDPB-ului să fie pregătit. Deja am rezervat camera pentru o întâlnire informală pe 24 mai anul viitor. Lucrăm la regulile de procedură și cu, pre- cu colegii lucrăm și la proiectul de memorandum de înțelegere. Secretariatul, de asemenea, este de ajutor. Secretariatul nostru. Încercăm să îi ajutăm pe ceilalți colegi care sunt membri în grupul respectiv, dar în același timp personalul nostru trebuie să fie răspunzător doar în fața noului președinte de la EDPB. Pe de o parte, EDPB-ul va fi un organism autonom, dar va fi ca un fel de stat fără armată, va fi complet răspunzător, va depinde în întregime de EDPS pentru anumite resurse. Iată, deci este mai complicat, dar o bună relație cu colegii este esențială și încurajatoare. În ceea ce privește liniile directoare, la grupul de lucru cred că vom putea adopta foarte multe documente. Unele dintre ele sunt mai complicate, de exemplu cele care se referă la sancțiunile administrative. Trebuie să respectăm prevederile din, uh, din uh, Regulamentul General de Protecție a Datelor. Nu trebuie să fim prea proactivi. Regulamentul General a introdus și principiul răspunderii. Autoritățile de control a datelor trebuie să aibă răspunderea, să-și asume răspunderea. Nu putem face noi tot ceea ce trebuie să facă ei. Sunt oameni care de foarte mulți ani au insistat ca regulamentul general să fie mult mai prescriptiv și acum insistă și pe aceste aspecte, aceste linii directoare cât mai stricte. Important este să atingem, să atingem un echilibru adecvat. În ceea ce privește drepturile copiilor și protecția lor, protecția datelor lor, la Privacy Shield nu pot decât să repet un lucru. EDPS și alt, celelalte autorități de proiecția nu suntem complet satisfăcuți de garanțiile pe care le-am primit aici. Noi respectăm decizia și o vom pune în aplicare. Înțelegem că au fost introduse foarte multe aspecte pozitive, ameliorate. Pe partea de supraveghere, dar nu neapărat pe partea comercială. EDPS a arătat că, că, că anumite îngrijorări putea fi rezolvate dacă se acordă garanțiile necesare. Însă nu s-au pus în aplicare în mod eficient anumite prevederi. Colegii din Washington DC ne-au spus că au nevoie de anumite semnale de la Ministerul lor de Comerț și că au nevoie de anumite informații cu privire la ce se va întâmpla cu FISA, secțiunea 3 din FISA pe viitor, în ceea ce privește comerțul. Dacă partenerul nostru american dorește în continuare să colaboreze, atunci probabil că punerea în aplicare va fi eficientă. Înțelegem că datorită schimbărilor majore din administrația americană de la ora actuală, lucrurile ar putea fi un pic mai dificile. Ca în prima administrație Obama a trebuit să și în prima administrație Obama a trebuit să așteptăm numirea unor înalți oficiali. Sperăm că nu va trebui să așteptăm mult prea mult acum. Noi suntem pregătiți în orice caz. Iar el, adică această procedură, ar trebui să fie cât mai uh, eficientă. Privacy Shield este un instrument care privește înspre trecut, nu înspre viitor. El se concentrează pe transferul de date, însă datorită GDPR, care se aplică ofertelor de bunuri sau servicii din UE sau SUA, care face profilul de persoane, situația este diferită. Privacy Shield este o investiție fezabilă, validă, dar în același timp trebuie să înțelegem că pe termen lung ar trebui să fie înlocuită de ceva mult mai robust, ceva mult mai interoperabil și care să respecte trăsăturile ambelor sisteme juridice. În ceea ce privește copiii, pe de o parte trebuie să avem acțiune în ceea ce privește gradul de conștientizare. Este importantă și monitorizarea deciziilor statelor membre. Sunt importante chestiunea de verificare a vârstei în acele domenii unde vârsta este considerată un criteriu pentru declanșarea protecției. În regulamentul 41 avem, aici avem semnale încurajatoare din partea instituțiilor. Sperăm că și statele membre vor merge în aceeași direcție. Grupul de lucru 29 va lucra mai mult pentru identificarea anumitor inițiative sau campanii de creștere a conștientizării, așa cum ați sugerat și dumneavoastră. Persoanele vizate trebuie să fie conștiente de rezultatele, efectele acțiunilor lor pe internet. Mulțumesc foarte mult. Mai avem puțin timp pentru câteva comentarii succinte. Grupul de lucru 29 există din cauza directivei care a fost abrogată de acest regulament. Fosta directivă 95 a fost abrogată de noul regulament. Și atunci există cumva prevederi de a schimba denumirea grupului de lucru pentru articolul 29? Domnul Becker. Mulțumesc, domnule președinte. Am și eu o întrebare. Ce rol joacă anonimizarea în acest peisaj și pseudonimizarea? Deci furnizarea de pseudonime. Mai are cineva întrebări înainte să trecem la răspunsurile finale? Oamenii înțeleg cum stau lucrurile cu acronimele și cu denumirile acestea prescurtate. Grupul de lucru pentru articol 29 va dispărea peste câteva luni. Dacă vă referiți la numele său, nu are sens pentru că el va fi desființat de EDPB. Am analizat asemănările dintre EDPB și EDPS, dar în orice caz cred că putem uh, să mergem, uh, să progresăm în direcția cea bună. Deci nu există confuzie aici. În ceea ce privește întrebarea domnului Becker, cred că la ora actuală Regulamentul General de Protecție Datelor oferă semnale foarte bune care ne permit, care permite autorităților de control a datelor să își simplifice operațiunile, concentrându-se doar pe informațiile care indică persoane identificabile și în situațiile în care persoana nu poate fi identificată, atunci trebuie luate alte măsuri, însă în practică trebuie să se adapteze cumva practicile de zi cu zi pentru eficiență. Pseudonimizarea va fi un exercițiu în continuă schimbare. Tendințele tehnologice ce ne arată la ora actuală. Indivizii sunt din ce în ce mai ușor de identificat și de reidentificat. Dacă îmi permiteți o mică glumă, eu mă aștept ca în 10-15 ani noțiunea de date personale va dispărea. De ce va dispărea? Pentru că tehnologiile care vizează profilarea, big data și așa mai departe vor permite reidentificarea persoanelor. Chiar și în cazul în care informațiile sunt anonimizate sau pseudonimizate. Eu apreciez eforturile făcute de legislator de a etapiza garanțiile. Iar în ceea ce privește analiza tehnică, la rețeaua IPEN avem un proiect. Această rețea nu este formată din avocați, ci din cercetători, atenție. Proiectul respectiv se referă la creșterea aplicațiilor principiului privacy by default în practică. Proiectul respectiv se referă la găsirea unor metode prin care informațiile pot cu adevărat să fie pseudonimizate, iar rezultatele proiectului respectiv vor fi, bineînțeles, publicate. Este un domeniu interesant pentru investiții din partea autorităților de protecție datelor și de, din partea EDPS. Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, voi încheia acest punct de pe ordinea de zi, dar aș dori să vă spun că interoperabilitatea, raportul respectiv, va fi prezentat pe 29 mai de către domnul comisar King. Foarte multe dintre dosarele noastre necesită experiența dumneavoastră și o bună colaborare cu dumneavoastră. Prin urmare, așteptăm colaborarea cu dumneavoastră și am luat notă de calendarul pe care l-ați prezentat. Așteptăm să colaborăm îndeaproape cu dumneavoastră. Vă mulțumim așadar pentru prezența de astăzi și colegilor pentru reacțiile detaliate. Vă mulțumesc. Dragi colegi, trecem la unul rapoarte rapoartele comandate noi sau comandate de noi în ce privește amenințarea teroristă E o prezentare a studiului Departamentul de Politică al Parlamentului pentru Drepturile Cetățenilor și Afaceri Constituționale la solicitarea comisiei noastre pentru a identifica tendințe antiteroriste, amenințări și politici în Uniunea Europeană, concentrându-ne pe șapte teme și țări specifice am cerut acest studiu pentru a încerca să avem o evaluare a arhitecturii de politică actuală din Uniunea Europeană în combaterea terorismului. Care sunt lacunele, suprapunerile în politică, în cooperarea internațională între agenții, schimb de date, securitate la frontieră, arme de foc, limitarea finanțării teroriste și așa mai departe prevenirea radicalizării, printre alte probleme. Prevede opțiune politică pentru viitorul politic antiteroriste UE. Cei doi autori sunt aici. Doamna Bibi Van Dinkel, de la Centrul Internațional Antiterorist și domnul Vin Vensing de la PricewaterhouseCoopers. Bun venit ambilor autori și o să invit să prezinte principalele concluzii ale studiului în șapte, opt minute cel mult fiecare. Da, dacă la un loc e și mai bine. Dar mai degrabă scurt decât lung, da? Pentru a facilita înțelegerea. Well, thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, pentru ocazia de a vă prezenta studiul la Comisia Liberă după atacul terorist, cum au fost cele recente la Noda și Stockholm, calea de a satisface cerința de acțiune din partea populației pe plan național, uneori poate fi de a întreprinde acțiune doar de dragul de a trece la acțiune pe linia principiilor tratatului european și a valorilor Uniunii Europene care reprezintă faptul că actorii au o responsabilitate de a evalua situația de securitate și a implementa sau sugera noi politici care sunt adecvate, legitime, coerente și eficace pe termen îndelungat. Cu acest obiectiv, uh, studiul comandat de Parlamentul European a evaluat arhitectura de securitate actuală în Uniunea Europeană în combaterea terorismului, în special în ce privește lacune, suprapunere în politici sau domenii inclusiv uh, cooperarea internațională sau între agenții, schimbul de date, securitatea la frontierele externe, accesul la arme de foc și explozibili, limitarea finanțării activităților teroriste, incriminarea comportamentului terorist și prevenirea radicalizării. Studiul examinează în plus eficacitatea implementării politicilor în statele membre, legitimitatea și coerența politicilor. Echipa de la Centrul Internațional Antiterorist și PricewaterhouseCoopers a <clears throat> evaluat implementarea acestor măsuri și acelor celor șapte teme într-un grup selectat de șapte state membre. Studiul a identificat unele bune practici în diverse domenii de politică, în diverse state membre care ar putea să stea la baza altor evoluții de politică pe viitor. Studiul stabilește opțiune politică pentru direcția viitoare în politica antiteroristă a Uniunii Europene se concentrează pe amenințări viitoare și evoluții pe elaborarea de politici creatoare, dar fezabile, ca soluții și în prezent cu colega mea, Bibi Van Ginkel, vă prezentăm principalele concluzii, exemple din aceste constatări, niște recomandări principale pe care le-am inclus în studiu. Mulțumesc, domnule președinte, estimați membri, vă mulțumesc pentru ocazia de a mă adresa relația între politicile antiteroriste și rațiunea de existență este ca ele să fie eficace. Deci e foarte logică, după fiecare atac terorist, lumea se întrebe din nou dacă politicile deja adoptate și implementate erau corecte sau e nevoie de unele noi. Din diverse motive aș fi putut să aduc exemple. Din păcate, ce punem aici pe ecran e un recent atac din Suedia și nu putem decât să ne întrebăm dacă politicile în vigoare sunt uh, suficient de adecvate, spune vorbitoarea, pentru a face față sau chiar a preveni astfel de atacuri. Să ne uităm la acest atac, să ne întrebăm dacă așa stau lucrurile, Hmm. pentru politicile antiteroriste în vigoare în Uniunea Europeană. Aici e vorba de un lup singuratic. Un uh, solicitant de azil a cărui cerere a fost refuzată și care s-a implicat foarte mult în uh, criminalitate măruntă și nu cineva care să facă parte dintr-o rețea mare care se comunice intens uh, <clears throat> cu tot felul de alte rețele și care să-și fi planificat cu mult timp în urmă prin lanțuri logice să obțină arme și așa mai departe. Pur și simplu a furat un camion obișnuit ca să intre să omoare într-o grămadă de oameni. E deci ceea ce în engleză se numește transformarea vieții obișnuite într-o armă de atac. Ce înseamnă asta ca evaluare a amenințărilor, ca politici? Ce putem face noi? Cu siguranță, răspunsul la astfel de atacuri nu sunt mai multe controle pe lanțul logistic sau financiar, ci mai degrabă înțelegerea procesului radicalizării, prevenție și eventual să investim în semnalizare <clears throat> și recunoașterea uh, semnelor, indiciilor de timpurii de radicalizare. Un alt lucru, un truc interesant de aplicat, să fim uh, puțin proactivi înaintea curbei. Trecem la imaginea următoare. E important de înțeles că ce ne ajută în astfel de cazuri este să știm mai bine ce tendințe se dezvoltă. Aici sunt tendințe în uh, aceste atacuri de lup singuratici, din analiza pe termen îndelungat, care vă arată tendința. Eventual, pentru următorii cinci ani, vedem că e o creștere a atacurilor uh, lupilor singuratici. Sunt informații importante acestea. Asta înseamnă că agențiile de securitate de colegii de informații trebuie să-și readapteze modul în care își obțin informațiile pentru a putea preveni într-o fază mai timpurie, să prezică ce tendințe se manifestă. În imaginea următoare <clears throat> vedem o altă analiză de tendințe care ne spune că în ultimii ani am văzut că a avut loc o diversificare a armelor utilizate și a țintelor alese. Asta înseamnă că munca agențiilor de securitate și de culegere de informații se complică și mai mult. E mult mai greu de anticipat că cineva fură un camion sau ia un cuțit de bucătărie și se apucă să atace oameni. Aceste lucruri sunt importante și nu avem globul de cristal, dar în fine ne ajută să planificăm și să fim mai conștienți cu privire la tendințele acestea uh, care se manifestă. Sunt unele lucruri care sunt lipsă, unele dintre lucruri pe care le subliniem în raport. Considerăm că e important să investim în aceste analize de amenințare pe termen de lungă, să fim mai bine pregătiți și uh, să permitem <clears throat> să existe analize sau rapoarte de amenințare disponibile publicului care să prezinte situația actuală și nu un raport pe un an pe care îl prezintă Europolul sau alte rapoarte pe care diverse centre le prezintă și sunt pentru categorii mai uh, uh, restrânse de persoane care pot să le utilizeze, pentru a le combina și a le face disponibile publicului astfel încât să fie fezabil. Asta va îmbunătăți și coerența între diversi actori care se implică. Aș vrea acum să trecem la imaginea următoare. Încă una. E important de comunicat, pentru că ce vedem dacă evaluăm toate politicile antiteroriste din Uniunea Europeană este că în ansamblu putem afirma că ele sunt puse în mișcare de criză. Aici ați văzut toate măsurile, politicile, strategiile, planurile de acțiune care au fost elaborate în fiecare an și se vede că de fiecare dată când e un atac terorist e un vârf uh, uriaș de noi politici și ne întrebăm dacă pentru că e o analiză aprofundată care aduce argumente pentru noile politici sau doar se profită de acea fereastră de oportunitate să promoveze câteva măsuri noi fără o evaluare adecvată de risc sau de impact care e importantă pentru a asigura eficacitatea pe care ne-o dorim cu toții. Deci puse în mișcare de criză și în imaginea următoare vedem o imagine de ansamblu, e doar o selecție ca să vedeți și înțelegi că e greu să vedeți ceva e. Sunt literele prea mici, sunt atât de multe lucruri disponibile. Deja o selecție a tot ce face Uniunea Europeană. Sunt multe și s-au realizat multe. Trebuie să subliniez asta, dar în același timp ce vedem aici este că poate ce lipsește e un pic mai multă coerență și consecvență și pentru a ilustra în continuare colegul, o să vă comunice unele constatări în ce privește partajarea datelor și controlele la frontieră. Dacă ne uităm la ce s-a realizat la nivel european, de exemplu, în domeniul cooperării, schimbului de date și elaborarea de sisteme și baze de date, am putea sublinea evoluția centrului recent antiterorist de la Europol și faptul că grupul contraterorist CTG a fost și el consolidat și introdus o platformă comună anul trecut pentru schimbul de informații între statele membre și serviciile de securitate în statele Putem vorbi de diverse sisteme și baze de date pentru a controla frontierele statele membre, în statele din spațiul Schengen, dar acestea și alte măsuri contribuie semnificativ la securitatea din Uniunea Europeană și probabil că n-ar fi fost realizată fără Uniunea Europeană. Acestea fiind spusă, nu toate măsurile Uniunii Europene cu obiectivul de combatere a terorismului pot să aducă plus valoarea scontată. Dacă ne uităm la gestionarea frontierelor, de exemplu, majoritatea măsurilor pentru a intensifica securitatea la frontierele externe nu sunt elaborate doar în scopuri legate de combaterea terorismului, în lupta împotriva terorismului. Acesta nu e întotdeauna nici măcar principal obiectiv. Cu toate acestea, în multe cazuri, incidente teroriste <clears throat> sau trimiteri la amenințarea teroristă pun în mișcare astfel de evoluții de a mări securitatea gestionării frontierei la frontierele externe ale Uniunii Europene. Dacă ne uităm la plus valoarea sistemelor inteligente de frontiere pentru combaterea terorismului, plus valoarea pare să fie uneori limitată. Dacă ne uităm la evaluările de impact și la numărul limitat de evaluări disponibile, dar și mai mulți practicieni cu care am discutat au pus să se întrebării plus valoarea acestor sisteme sau unor sisteme în scopuri antiteroriste. Nu au pus să semn întrebării plus valoarea sistemului în sine, ci doar pentru acest obiectiv specific o chestiune de bază aici este problema schimbului de informații. După cum a tras concluzia în septembrie anul trecut Comisia, a spus că în fața amenințării teroriste din prezent, eficiența controlului de securitate depinde foarte mult de schimbul de informații, nu doar între organele de aplicare a legii, ci și uh, serviciile de informații schimbul uh, de informații la timp între aceste autorități e o condiție prealabilă pentru reușita acțiunilor antiteroriste. Dar uh, continuă să se manifeste fragmentare la nivel național și european, ceea ce poate duce la lacune periculoase de securitate. Ce vedem că diverse limite complexe legale, diferențe fundamentale între organizații polițienești pe de o parte, servicii de securitate pe alta și alte agenții implicate, în uh, antiterorism împiedică un schimb eficace de informații între aceste servicii și în interiorul statelor membre și între state membre. Și asta nu doar din cauza unor probleme de interoperabilitate, printre altele. În graficul uh, din imaginea anterioară, am încercat să prezentăm ce se întâmplă dacă există informații relevante în bazele de date din statele membre, dar există obstacole în partajarea lor. E un punct slab și pentru sistemele Uniunii Europene. Dacă nu se face schimb de toate date relevante cu toate statele membre și cu sistemele europene, atunci lacunele periculoase de securitate subliniate de comisie pot să se manifeste. În ciuda existenței unei arhitecturi formale în ce privește cooperarea și schimbul de informații, încrederea bazată pe contacte personale în alte state membre rămâne ingredient esențial pentru eficacitatea cooperării și a schimbului de informații. Pe de altă parte, există chestiuni recurente pe care le-am văzut în discuțiile cu experții aparenta lipsă de încredere și între specialiști și dintre state membre. Pentru a sublinia aceste îngrijorări, mulți experți și practicieni se referă la lipsa de disponibilitate de a face schimb de date și informații prin sistemele existente în Uniunea Europeană. Unele servicii în statele membre s-au plâns că unele țări încarcă multe date relevante, în timp ce altele se comportă ca free riders. Unii au menționat că au încărcat multe informații în sistemele Europol, dar când au căutat în sistem, până la urmă își găsesc doar datele proprii. În același timp, Alți experți ne spun că nu poate fi vorba de o lipsă de date. Din potrivă, se întâmplă adesea ca schimbul să fie prea intens și există o supraîncărcare. Doar datele de bună calitate sunt de ajutor. În acest sens, softuri de filtrare ar putea fi utilizate, dar oricum un volum mare de analize se impune a fi efectuate. Am văzut uh, exemplul cu schimbul de informații în materie de control la frontiere. Ce se poate face, într-adevăr, pentru ca aceste schimburi să îmbunătățească procedurile de luptă împotriva terorismului? Noi considerăm că e o nevoie în acest sens de o viziune strategică, de o consiliere conceptuală. Avem uh, o serie de măsuri cu caracter fragmentar Însă e important o coordonare strategică a acestor eforturi și, evident, e nevoie de o conducere clar definită și fermă. Dumneavoastră sigur cunoaște situația, dar pentru un observator extern, tabloul este amețitor cu foarte mulți protagoniști și trebuie să ne asigurăm că facem într-adevăr ceea ce trebuie. De asemenea, există de multe ori concurență între diferitele servicii și asta nu ne ajută. Coordonarea poate să includă nevoile pe termen scurt și pe termen lung. Trebuie să te pregătești pentru viitor și în același timp să răspunzi la provocările existente deja. Se fac în acest sens analiza tendințelor pentru a vedea ce va întâmpla pe viitor, dar de asemenea ne bazăm pe rapoarte sistematice referitoare la amenințările ce apar permanent. Un instrument de, existența unui singur instrument de coordonare ar fi extrem de utilă. Apoi, un alt lucru pe care îl puteți găsi în recomandările noastre. Sunt 23 de recomandări, eu n-am menționat decât câteva aici. După cum a spus-o și colegul meu, există deja foarte multe măsuri care au fost introduse și multe dintre ele sunt utile. Există însă și suprapuneri, există și lacune și, după cum spuneam chiar la început, după fiecare atac ca o reacție umană, se dorește introducerea de noi măsuri, pentru că aparent ce am făcut până acum n-a fost destul. Asta e concluzia instinctivă. Însă, după discuțiile cu experții din domeniu, am văzut că se dorește mai curând o îmbunătățire a aplicării măsurilor existente, o omogenizare a cooperării în locul lor măsuri noi. Când am întrebat uh, de ce au nevoie, ne-au spus că nu avem nevoie de nimic suplimentar. Așa că fără măsuri suplimentare, ci cu îmbunătățirea măsurilor existente. Constituirea acestei rețele, o rețea de încredere în locul unei noi platforme, modele pentru diseminarea de informații, pentru schimbul, de exemplu, de bună practică, pentru o mai bună înțelegere a diferitelor mandate cu care operează statele membre, aceste lucruri ne-ar ajuta foarte mult să ne îmbunătățim cooperarea. Pentru că vrem să ne axăm mai curând pe prevenție, ar trebui să vedem o îmbunătățire a componentei preventive în strategia de ansamblu a Uniunii Europene. O sugestie în acest sens ar fi constituirea unui sistem de raportare către statele membre, pentru că activitatea de prevenție se face încă pe, cu caracter voluntar. Dar dacă ar exista un sistem de raportare, am putea asigura că, într-adevăr, măsurile de prevenție sunt introduse, că există oarecare transparență, există și oarecare presiune din partea omologilor să faci și tu ce au făcut ei și aceste lucruri ne-ar fi de ajutor. Apoi, pentru îmbunătățirea ciclului politic în ansamblu, poate că nu s-a văzut foarte clar din materialul arătat până acum, însă după fiecare atac terorist s-au văzut uh, același model de acțiune. Măsuri, planuri de acțiune și apoi strategii. Normal, dacă te gândești la așa ceva, întâi faci o analiză a amenințării, definești strategia, planul de măsuri, platforma și apoi măsurile propriu-zise, însă până acum s-a operat în mod invers. Deci e nevoie de evaluarea amenințărilor, a nevoilor o mai bună formulare a obiectivelor politice, pentru că adesea vedem că e vorba mai curând de presupuneri în spatele unor măsuri care nu se bazează pe dovezi concrete. Și asta nu ajută la eficiența uh, actului politic. Asigurați-vă că există un studiu de impact și în ceea ce privește potențialele măsuri negative, rezultate negative la acestor măsuri, discutați cu experții să vedeți ce se așteaptă ei ca aceste măsuri să aducă asigurați-vă că puneți accentul foarte mult pe supraveghere și monitorizare și aici eh, și Comisia noastră parlamentară poate juca un rol important și un ultim lucru pe care l-am inclus într-una din diagramele noastre vedeți că o, o proporție foarte redusă a efortului este dedicată activităților de monitorizare și supraveghere. Eu aș spune că un astfel de efort ar trebui să fie cel puțin pe măsura efortului de aplicare a metodelor concrete. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult. Raportul, stimați colegi, poate fi consultat și puteți lua o copie de pe masa din sală. O să vă rog uh, să păstrați întrebările la o lungime acceptabilă și o să vedem cât de departe putem merge. Am să invit colegii să ia cuvântul în ordinea în care s-au înscris la cuvânt. O să vă rog să ridicați mâna dacă doriți să interveniți. Operăm în mod absolut egalitar aici. Și o să începem cu primul solicitant, domnul Lopez Aguilar, dar vă rog să vă limitați la câteva minute, două, trei. Domnul Lopez Aguilar, sigur, însă chestiunea e extrem de importantă și categoric o provocare, mai ales pentru comisia noastră, Comisia Libe. ori în șir am putea discuta pe această temă, dar nu e cazul, evident. Înainte de o întrebare clară, vreau să vă mulțumesc uh, pentru ce ați făcut, pentru prezentare și pentru acest document atât de detaliat și cuprinzător. L-am parcurs și urmează să-l analizăm și să-l studiem și mai minuțios. Întrebarea mea se referă la contribuția sistemului penitenciar. Există un capitol care ține de importanța aparatului juridic dar nu se vorbește și de închisori. În anumite state membre, închisorile într-adevăr pot educa deținuții. Cum s-ar putea obține deradicalizarea prin educație în sistemul penitenciar? Cum ne putem asigura că închisoarea nu e pepiniera pentru viitorii teroriști? Și apoi, rolul ce ar putea fi jucat de coordonatorul antiteror european, pentru că există o astfel de persoană. Am tot vorbit de Europol și de Eurojust, dar poate n-am menționat suficient coordonatorul european pentru lupta antiteroristă. Există o persoană desemnată în această funcție și care ar trebui să contribuie la definirea strategiilor și la controlarea instituțiilor implicate în lupta antiteroristă. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnul Hao. Mulțumesc. În ceea ce privește atacul de la Stockholm, un lup singuratic nu poate fi oprit dacă vrea să atace cu un cuțit sau cu o armă improvizată. De asemenea, nu cred că radicalizarea e problema fundamentală aici. Făptașul era furios pentru că îi se respinsese solicitarea de azil. Uh, relația islamistă poate să fi fost o idee ulterioară, un fel de încercare a lui de a oferi profunzime actului lui nesăbuit. S-a întâmplat la fel cu ani în urmă, când un eritrean care, care i s-a refuzat solicitarea de azil a înjunghiat două persoane la întâmplare în Suedia. Există atacuri motivate de religie și bine organizate, dar în cazul uh, Stockholm pare să fi fost vorba doar de o procedură de azil neglijent aplicată. Dacă celor care li se respinge solicitarea de azil pot fi uh, ținut sub observare până la părăsirea teritoriului, un astfel de atac nu s-ar întâmpla. Mi s-a spus într-adevăr că avem reacția de a cere mai multe măsuri după fiecare atac se tot vorbește de schimbul de informații și de prevenirea radicalizării, dar în cazuri ca cel din Stockholm, astfel de chestiuni s-ar putea să nu fie relevante. Doamna Sargentini. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cei doi vorbitori au enunțat clar natura problemei. Dacă politicienii au uh, diferențe de opinie în materie de cauze, ale unui atac terorist, e foarte greu să vii cu o politică coerentă. Deci eu sunt, am fost membră a Consiliului Municipal din Amsterdam în 2004, când a fost asasinat Theo van Gogh. Și acest lucru a avut efecte asupra activității noastre pe toate planurile, Pe toate planurile. Și s-au băgat foarte mulți bani în programele de deradicalizare dar cumva acestea au dispărut până în 2010, după aceea a venit războiul din Siria, acum avem jihadiști care se întorc acasă și un nou interes în programele de deradicalizare. Însă a existat o perioadă neacoperită în care această temă nu a mai beneficiat de atenție. Și întrebarea mea e următoarea atunci. Cum putem să ne asigurăm că tema nu iese din discuție atunci când politicienii se orientează spre alte teme și dosare, cum am putea păstra această temă în actualitate, în dezbaterea politică. O altă întrebare se referă la acești eh, lupi singuratici. Ce tip de analiză ar putea asigura o activitate de prevenție și pentru această categorie de atacuri. Vorbeați de abordări pe termen lung, vorbeați de analize care permit o mai bună pregătire pentru viitor. Însă ce s-ar putea face concret când e vorba de acest tip de atentator solitar? În Parlament, în esență, vorbiți unor oameni care sunt pe deplin de acord cu dumneavoastră, deja convinși de importanța acestor probleme. Însă, problema reală e că după un atac noi trebuie să arătăm că avem controlul situației. Asta înseamnă că putem veni rapid cu măsuri care au un impact direct pentru cetățeni, pentru că dacă nu există un impact, nu, aceste măsuri nu sunt percepute și nu sunt văzute ca fiind reale și mă tem că din acest punct de vedere încă nu avem un răspuns. Sophie Indveld. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Venec, doamnă Van Hinkel, vă mulțumesc că ați venit astăzi alături de noi. Am să citesc cu mare interes raportul dumneavoastră, pentru că Parlamentul uh, a cerut o evaluare a politicilor antitero, mai ales vizând eficiența acestor politici, am cerut-o de multă vreme. Sper să trecem și noi la propria noastră evaluare politică, trebuia să facem de multă vreme. Discutăm uh, modul în care am putea să combatem terorismul, dar dezbaterea este una ideologizată cu minim impact pe planul rezultatelor concrete. Domnul Halao vorbea de corelația cu imigrația. Totul ține de definiții. Ai un individ supărat care se urcă la volanul unui camion sau ia un cuțit de bucătărie în mână pentru că e furios pe stat, societate, pe lume occidentală sau pe lume în general. Când devine un teror- o astfel de persoană terorist? Pentru că există persoane care ucid din motive politice și nu sunt etichetate ca fiind teroriști. Am impresia că definiția uh, a devenit tot mai ambiguă și e folosită tot mai mult uh, pentru a descrie acte, pentru a uh, stârni xenofobia mai curând decât pentru a asigura siguranța cetățenilor. Și am două întrebări în acest sens. Cuvântul radicalizare a fost menționat deja aici. Eu prefer termenul de extremist violent, pentru că există mulți radicali, dar nu sunt neapărat violenți. Mă, mă frapează că tot timpul noi combatem simptomele. În afara contextului academic, nu observ eforturi considerabile de a încerca să înțelegem uh, susceptibilitatea unora la mesajul extremist. De ce o persoană va fi radicalizată de propagandă și altă persoană nu? mi se pare că am învățat foarte puțin din istorie. Ne-am confruntat și cu alte valuri de terorism. Citești despre persoane care mergeau în Spania în anii 30 să lupte în războiul civil. Discursul lor, motivația lor, starea lor mentală e foarte similară cu ceea ce vedem astăzi. Așa că aș face un apel la eforturi suplimentare de a înțelege dinamica din spatele acestor acte, pentru că asta ne-ar oferi uh, cheia pentru combaterea radicalizării. Și apoi, Europa, terorismul a existat în Europa și înainte de 11 septembrie. Au existat multe acte teroriste. Uh, mă, mă întreb dacă nu cumva o statistică care să meargă mai departe în timp ne-ar oferi un tablou total diferit. Și mă întreb, oare n-au învățat nimic din asta? Am impresia că de fiecare dată reinventăm roata și că învățăm foarte puține din uh, valurile de terorism pe care le-am avut în Europa în deceniile anterioare. Thank you. And Jan Albrecht, please. Mulțumesc, Jan Albrecht. Și eu vă mulțumesc pentru prezentare și pentru studiu. El este foarte important pentru eforturile noastre. Sunt foarte recunoscător pentru faptul că ne aplicăm atenția asupra acestor politici și că avem un studiu în acest domeniu. Deja de foarte multă vreme dezbatem chestiunile acestea și am tot adoptat diverse măsuri, dar fără să știm exact în ce direcție ne îndreptăm. la nivelul statelor membre, situația este asemănătoare. Eu am impresia că avem 29 de medii diferite, practic, la ora actuală. Armonizarea este un aspect important. Însă, în același timp, trebuie să știm care sunt aspectele mai puțin eficiente și ce e de făcut pe viitor. Aș dori să mai subliniez că ne-ați spus că una dintre concluziile dumneavoastră principale este aceea că trebuie să punem în aplicare mai bine regulile și măsurile de care dispunem deja. Cineva trebuie să facă acest lucru. Așadar, întrebarea mea ar fi următoarea. Noi tot vorbim despre măsuri teoretice, pe hârtie, despre baze de date, despre sisteme. Dar cum rămâne cu oamenii care lucrează în acest domeniu? Cum rămâne cu polițiștii, cu ofițerii din agențiile de informații? Pentru că majoritatea acestor persoane lucrează în statele membre. Anchetatorii cazurilor care se asemănă cu cel din Stockholm, de exemplu, și cei care încearcă să prevină repetarea lor sunt împrăștiați în Europa, fac parte din entități mici sau mijlocii. Ce arată analiza dumneavoastră în acest domeniu? Se face ceva pentru co- îmbunătățirea cooperării pe teren? Există analize cu privire la lipsa de personal calificat în ceea ce privește anchetele în domeniul digital și anchetele comune, transfrontaliere, în care se desfășoară în contexte diferite, în limbi diferite. Ce părere aveți despre eforturile echipelor comune de anchetă de la Europol? Mulțumesc. Urmează Helha Stevens. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, aș dori să le mulțumesc invitațiilor noștri pentru faptul că au uh, prezentat studiul lor. Aș dori să mă concentrez pe un aspect menționat de ei, că Uniunea Europeană ar trebui să se concentreze mai mult pe instrumentele de care dispunem deja. Deci ei au spus că trebuie să folosim mai bine aceste instrumente. Cred că aici e o problemă de coordonare, de cooperare. Nu este o problemă nouă. Știți cumva de ce lipsește coordonarea la nivel european? se datorează faptului că statele membre insistă să facă totul ele singure și nu își doresc o cooperare la nivel european? Știu că în anumite cazuri oamenii nu sunt foarte interesați de integrare. Este un subiect delicat pentru toată lumea. Dar fără cooperare nu ajungi nicăieri. În al doilea rând, trebuie să înțelegem un lucru. Terorismul, la ora actuală, într-o oarecare măsură, se datorează situației din Orientul Mijlociu. De aceea este important să ne menținem hotărârea în ceea ce privește aspectele de protecție a frontierelor. Trebuie să ne apărăm frontierele externe. Dar în același timp trebuie să acordăm mai multă atenție politicii de securitate. Ce face Europa în acest domeniu? Ce arată analiza dumneavoastră? Aveți uh, vreo recomandare pentru comisie în acest domeniu? Mulțumesc. Urmează Birgit Sipel. Revenind la cele spuse doamna Henkel, în ceea ce privește măsurile și strategia europeană, aș dori să spun și eu un lucru, am și eu un comentariu. După fiecare atac, au fost anumite părți care au cerut noi și noi măsuri, dar nimeni nu a vorbit despre o strategie clară au avut loc uh, atacuri în care s-au folosit arme de foc și atunci am început să facem legi mai stringente în domeniul armelor de foc. Dar apoi au apărut atacuri cu camioane și cu cuțite și atunci o să facem legi noi în domeniul camionelor și al cuțitelor? Sunt multe persoane din țări terțe care au uh, întreprins aceste atacuri. Dar sunt și cazuri în care atacurile au fost întreprinse de persoane care au trăit mulți ani în țările respective, dar au devenit apoi radicalizate. Și văd că nu vorbește foarte mult Comisia despre prevenirea acestor cazuri de radicalizare. Pe lângă exemplul prezentat azi cu lupul singuratic, aș dori să vă readuc aminte de oamenii cum sunt Hans Breivik, Deci care este sensul uh, tuturor protecțiilor la frontieră? De aceea trebuie să devenim mai buni, nu doar la prevenire și la integrare. Trebuie să avem eforturi adiționale de prevenire. E nevoie de experți care încearcă să, care să încerce să înțeleagă ce se întâmplă ca să aflăm mai bine cine sunt oamenii care ar putea să creeze probleme mai încolo. Și da, există probleme cu schimbul de informații. Și pe lângă cele spuse de colega Stevens, nu este o problemă doar la nivelul statelor membre. Deci nu e doar o problemă în, ca, în ceea ce privește colaborarea între statele membre, ci e vorba și de colaborarea în interiorul statelor membre, unde sunt agenții și instituții care uh, își păstrează informațiile doar pentru ele, nu le partajează cu celelalte agenții din statul membru. S-au constatat uh, cazuri că informațiile necesare existau, dar nu erau accesibile instituțiilor sau organismelor care ar fi putut să le folosească pentru a preveni un anumit atac terorist. Deci important este să se partajeze informațiile relevante. De fiecare dată când are loc un atac, nu ar trebui să vorbim despre noi măsuri, pentru că ele sunt foarte costisitoare. Sunt banii contribuabililor, ei sunt cheltuiți și apoi nu putem spune cu mâna pe inimă că acum Uniunea Europeană este mai sigură. Trebuie să fim în avangarda evenimentelor, trebuie să ne utilizăm mai bine instrumentele pe care le avem deja, trebuie să ne îmbunătățim experții, în așa fel încât să facem față provocărilor care ne așteaptă și trebuie să partajăm mult mai bine toate informațiile relevante, pentru că altfel putem avea 100 de legi și nu vom fi mai siguri. Mulțumesc! Urmează Natalie Grisbeck. Mulțumesc mult pentru studiu și pentru prezentarea sa. Îmi pare rău că studiul este doar în engleză. Mi-ar fi plăcut să pot să îl citesc în limba mea maternă, mi-ar fi fost mai simplu. În orice caz, vă mulțumesc. Ne-ați cerut mai multă coerență la nivel european. De asemenea, ați subliniat faptul că sunt foarte multe instituții și informații disparate care nu ne sunt deloc de folos. Într-adevăr, e nevoie de o strategie mai cuprinzătoare, nu câte o măsură individuală luată după fiecare atac, după fiecare criză. Unindu-ne forțele, trebuie să partajăm informațiile relevante în așa fel încât să ne coordonăm uh, măsurile pe care le luăm. Mulțumesc pentru faptul că ați subliniat acest lucru în documentul dumneavoastră. În același timp, e nevoie să creăm anumite instrumente cu adevărat europene. Câțiva dintre noi, de aici din Comisia Libe, continuă să aibă anumite rețineri cu privire la registrul cu numele pasagerilor. Un instrument care coroborează mai multe instrumente naționale, dar el nu ne permite o abordare cu adevărat europeană. Iată, am creat un instrument, așa cum este el, prin care sperăm să creștem eficiența colaborării noastre. De asemenea, ați insistat asupra faptului că există o lipsă de coerență între bazele de date. Ele nu reprezintă o plusvaloare reală. Oare ne-ați putea da mai multe informații aici? Ce sugestii aveți? Ce ar trebui să facem? Care sunt informațiile care lipsesc din bazele de date? De ce fel de îmbunătățire avem nevoie? Dacă dorim să luptăm împotri, împreună împotriva terorismului, e nevoie de o colaborare mai bună. Dacă vrem să facem față acestor, acestor provocări, trebuie să colaborăm împreună, să avem o strategie europeană așa cum trebuie și să îmbunătățim gradul de aliniere al instrumentelor disparate și, la ora actuală, mai puțin coerente. Mulțumesc foarte mult. Am și eu o întrebare rapidă înainte să vă dau cuvântul. Sunt de acord cu doamna Entveld. Este util această dezbatere ca să vedem ce putem face. Pentru că dumneavoastră vă puneți întrebarea care este plus valoarea Uniunii Europene și dumneavoastră ați spus foarte clar. Am văzut acest, acest grafic circular pe care vă încurajez să îl analizați cu toții. Pe lângă câteva grupuri de lucru de la Consiliu, nu există decât doi actori care în mod explicit se ocupă de antiterorism. Noul comisar, King, și coordonatorul antiterorism, Dumneavoastră v-ați concentrat foarte mult pe aceste două aspecte, ce fac acești oameni, ce nu fac. Așadar, eu am o întrebare. În raport spuneți că eforturile Uniunii Europene sunt ocazionale, spuneți dumneavoastră. Și acest lucru este îngrijorător pentru unii oameni. Dar este adevărat. ne concentrăm pe anumite chestiuni care țin de antiterorism din când în când, registrul cu numele pasagerilor, acordurile internaționale și mai departe. Și întrebarea mea care este? Dacă dorim o plus valoare a strategiei la nivel european, oare nu este inevitabil ca, din motive practice, cadrul să fie întotdeauna mai mai puțin strict? Ce spune raportul meu dumneavoastră? Dacă acest cadru ar fi ceva mai strict, în ce direcție ne-am îndrepta? Strategia din 2005 a Uniunii Europene împotriva terorismului am constatat cu toții că este un eșec. Dar cum o putem îmbunătăți? Cu toții ne batem capul cu diverse bucățele de legislație. Și sunt de acord cu ce au spus uh, colegii mei. Nu trebuie să facem legi noi, trebuie să le implementăm pe cele care le avem deja. Noi dorim să spunem aplicarea regilor cu numele pasagerilor, foarte bine, dar sunt multe alte domenii în care încă nu am făcut mare lucru și trebuie să identificăm aceste domenii. Nu e din cauza că nu vrem, ci pentru că la Uniunea Plenă avem anumite responsabilități. Asta ar fi o întrebare. Și a doua întrebare. Sunt anumite domenii în care politicienii au venit cu noi legi pentru că oamenii se așteaptă la acest lucru. De exemplu, când are în loc o activitate teroristă, e nevoie de anumite legi, așa se așteaptă oamenii. Dar ați constatat că există domenii în care politicienii fac opusul sau țări? Adică nu vă cer să numiți neapărat o țară, dar domenii în care politicienii nu fac legi noi, ci cer o mai bună aplicare a celor care există deja. Trebuie să înțelegem că unii oameni se așteaptă ca politicieni să vină colegii noi pentru că astfel se simt mai în siguranță. Well, thank you also. Vă mulțumesc tuturor pentru toate întrebările. Ne sprijină în ideea că toată munca noastră de a pune acest raport cap la cap că măcar va fi citit și o să vă gândiți la anumite lucruri și veți face unele sugestii de îmbunătățire. Sunt foarte multe întrebări. O să încerc să răspund la cât mai multe. Și eu și colegul. Pentru început, întrebarea domnului Lopez, care a întrebat despre sistemele de închisori, cum se leagă de sistemul de justiție penală problema radicalizării și în interiorul închisorilor, dacă există bune practici de examinat. Asta cam iese din ce am făcut noi în raport, dar e în regulă, pot să răspund și la asta. În primul rând, ține și de observația Sofiei Intebelt în legătură cu terminologia radicalizării, definiție, uh, Radical e altceva decât radicalizarea. Radicalizarea descrie procesul care poate să ducă la extremism violent. Cred că cu asta putem fi de acord când e vorba de o acțiune sau un act terorist. Asta în legătură cu terminologia. Dezradicalizarea oarecum. E un termen cam ciudat pentru că ar sugera că e o stare de radicalizare de la care vrei să te întorci, din care să ieși. Deci, cercetările și experiența arată că aplicarea unor metode de dezradicalizare e extrem de dificilă, pentru că niciodată nu o să poți 100% să verifici rezultatul. Deci am preferat să vorbim nu atât de mult de schimbarea atitudinii mentale, ci a comportamentului. Și atunci e vorba de o dezangajare, dezimplicare în extremismul violent care ține de acea structură sau atitudine mentală. Adesea se spune că închisorile sunt uh, un focar. Dacă duci la închisoare, cu siguranță te radicalizezi. Asta mi se pare puțin exagerat, dar e un factor de risc. Acesta ar fi un termen mai bun și depinde oarecum de statele membre. Sunt state membre în care s-a investit în genul de programe din închisori, cu ședințe de consiliere, cu psihologi, cu lideri religioși, cu tot felul de alte programe deja disponibile în sistemul penitenciar. Pentru că în momentul în care deținuții ieși și se întorc în societate, trebuie să fie investit în acest uh, proces de reabilitare și reintegrare, să ai un sistem de sprijin disponibil pentru a te asigura că oamenii rămân pe calea cea bună. Asta înseamnă sau include serviciile de probațiune care să caute locuințe, pentru că dacă ești infractor terorist condamnat, s-ar putea să fie greu să îți găsești o locuință sau un loc de muncă. Deci serviciul de probațiune trebuie să joace un rol. Facilități uh, în ieșire care să te ajute în viața de zi cu zi, lucruri de care te lovești în existența zilnică în societate și să sprijine și familiile, pentru că ele reprezintă cercul social care pot să ajute, dar oare sunt pregătite pentru așa ceva sau trebuie să rezolve diverse alte probleme, le e rușine în propria comunitate și nu pot să joace rolul respectiv. Sunt așadar diverse bune practici în statele membre în care au înființat astfel de programe și trebuie să spun că, din păcate, sunt multe alte țări în care nu stau lucrurile deloc așa. Evident, radicalizarea, rețeaua de sensibilizare, centru de excelență, grupuri de lucru în închisori și după ieșirea în închisoare ca platformă de schimb de bune practici între practicienii din diverse state membre. Rolul coordonatorului antiterorist UE, la care s-au referit domnul Lopez și alți câțiva vorbitori, Poate colegul, dacă dorește să răspundă. Rolul coordonatorului antiterorist din Uniunea Europeană e unul interesant. Până în prezent a reușit cu un mandat foarte limitat și resurse foarte limitate, trebuie să subliniez asta, măcar să pună lucrurile pe agenda, ca lumea să știe care sunt unele tendințe și analize dar întotdeauna a fost un birou mic uh, subordonat Consiliului, acum e și comisarul. Rămâne de văzut cum o să interacționeze cei doi, pentru că nu și-a <clears throat> preluat mandatul decât de câteva luni și asta a fost cu câteva luni înainte să ne închidem studiul. N-am văzut încă multe ocazii în care există interferențe sau suprapuneri Toată lumea încearcă să navigheze într-o situație în care încă nu știe precis cine ce rol joacă, dar cred că e important că dacă vă doriți să fie cineva care să aibă <clears throat> o orientare strategică generală pe care am subliniat-o în raport, trebuie să fie cineva cu un mandat cât mai puternic, care să poată să se asigure că poate să aplice toate politicile și să insiste când e nevoie în legătură cu statele membre. Poziția domnului Gilles Kerkov ca fiind cel care joacă acest rol de coordonatare antiteroristă al Uniunii Europene în prezent, în exercițiu, trebuie să facă eforturi deosebite, dar dincolo de ce îi permite mandatul să facă, nu are competențele și nici mandatul să treacă dincolo de aceste limite. Întrebare legată de cum să oprești un uh, lup singurat. Dacă de fapt înțelegem ce se întâmplă și se leagă și de celelalte întrebări puse de alți deputați, cum să înțelegem factorii care determină radicalizarea, de ce sunt unii mai susceptibili să se radicalizeze, factorii de atracție și de respingere, cum să-i traducem în reacții de politică adecvate, eficace înainte de curbă, cum am spus noi și nu după. Înclin să nu fiu de acord cu observația conform căreia nu se fac deloc eforturi sau nu se investesc uh, bani în activități de prevenție, pentru că vedem că sunt totuși eforturi în prevenție și înțelegere, dar e un domeniu foarte dificil să înțelegi bine și să ai discuțiile adecvate cu <clears throat> cei care intră în acea categorie. E nevoie de timp să construiești o relație de încredere ca într-adevăr să-ți răspundă, să-ți dea informații. Sunt multe rapoarte din care să culegem diversi factori de atracție și respingere. Important de înțeles este că nu există o rețetă unică, un profil unic. Situația din fiecare caz e diferită și totuși, în general, putem recunoaște unii factori de risc și pentru asta e important să investim. Unul dintre elementele noi ca să asigurăm că ce se obține prin cercetare se traduce în politică un element nou este că există o relație între problemele de sănătate mentală și persoane care sunt susceptibile să fie influențate din afară, care au puncte slabe și anumite deschideri cognitive din cauza situației mentale care îi fac mai vulnerabil astfel de influență. Există dovezi solide și date cuantificate care arată că până la 60% dintre cei care sunt implicați în anchete teroriste, care anterior au fost în atenția celor din servicii sociale sau de asistență mentală, au fost la astfel de consultații, au refuzat tratamentul, au întrerupt tratamentul, dar sunt deja în acele dosare și nu nu e vorba de unii cu probleme minore, ci cu probleme grave. Înțelegerea acestor cauze profunde e ceva foarte important. Doamna Sargentini a întrebat ceva despre amenințarea sau problema oboselii de politică, a scăderii interesului, ceea ce ține de miezul recomandărilor noastre pentru evaluarea evaluărilor de amenințare, în special legată de actorii sau lupii singuratici, pentru a avea un nivel de bază în înțelegerea ce se întâmplă, să fie înainte de curbă, să înțelegi ce tendințe o să se manifeste, suprapunerea cu politica de migrație, probleme și provocări care există, să vedem ce se întâmplă în societate în care trebuie să investești, nivelul de bază, mai ales legat de prevenție, cum stăm cu timpul, pentru că suntem, mai avem atâtea întrebări, întrebă vorbitul. Da, dar e un mare interes față de raport. Următorul punct e la 11 și 20, deci mai aveți vreo 8 minute. Dar trebuie să fiți cât mai precisă la comisia noastră. Măcar încercăm, răspunde vorbitul. Întrebarea a fost și cum să arăți că ești uh, stăpân pe situație <clears throat> dacă apare un nou atac și cum să speri uh, să previi politicienii să nu mai cadă în capcana de a cere tot timpul măsuri noi pentru că ei consideră că asta vrea populația să vadă, un spectacol de acțiune. Asta ține mai mult de politici solide de comunicare. Rapoarte periodice care să fie puse la dispoziția publicului în care să comunici genul de amenințări care se manifestă, genul de acțiuni adoptate, <clears throat> cum unele lucruri nu se pot preveni. Nu putem garanta 100% securitate. Întotdeauna <clears throat> eh, e loc de mai bine, dar e bine să subliniem că se fac acele eforturi și nu se cerem tot timpul măsuri noi eh, și în niciun caz măsuri pe care nu le cer specialiștii. Ce învățăminte am tras după valurile de atacuri teroriste înainte de 11 septembrie? <laughs> E greu de răspuns la o astfel de întrebare. Nu cred că au fost niciun fel de învățăminte și am căzut în aceleași capcane, în repetate rânduri, aceste cercuri de reacții ferme, la o abordare care se ocupa mai mult de cauzele profunde sau pe teme delungat, nici măcar n-am putea să spunem <clears throat> cauze profunde, ci condiții care duc la răspândirea extremismului, care până la e o cauză profundă. Contracararea extremismului nici măcar nu mai acoperă. Acum avem prevenirea extremismului violent și între timp, dincolo de Atlantic, e o nouă administrație americană care în loc să contracareze violent, extremismul violent, schimbă toată politica pentru a contracara islamismul violent, ceea ce oarecum înseamnă să o luăm de la început pentru că împinge comunități întregi și se concentrează pe noi forme de radicalizare. Deci e greu de subliniat un învățământ tras aici. Deși nu e perfect adevărat, pentru că vedem cum putem îmbunătăți schimbul de date, punerea lor în comun. S-au făcut multe lucruri în acest sens pentru a se îmbunătăți și poate și colegul reușește să spună câteva cuvinte. Mulțumesc. Vreau să adaug la ce spuneai tu diversele învățăminte pe care le putem trage. E interesant de observat și că atunci când am vorbit cu statele membre, cu practicieni de acolo, s-au referit la faptul că în unele țări occidentale ce vedem acum, acest val de terorism e cu totul diferit de ce perceput multe țări răsăritene <clears throat> ca fiind uh, amenințarea teroristă sau extremistă violentă. Unii sublinează mai mult uh, terorismul de dreapta ca fiind potențial violent și că de asta se tem. Aici trebuie să vedem cum putem combina aceste tendințe când încercăm să elaborăm o politică europeană care să includă cel puțin cât mai mult posibil aceste diferențe din uh, amenințările percepute. Câteva cuvinte cu privire la date, baze de date și securitatea la frontieră. Doamna Albrecht a vorbit despre faptul că uneori ai impresia că te uiți la 29 de medii diferite și nu la unul în Europeană. Sunt cam de acord, pentru că imaginea complicată în care totul e guvernat la nivel european, putem avea 28 de imagini pentru fiecare stat membru și multe dintre ele nu seamănă deloc. Sunt foarte diferite din multe puncte de vedere, organizare diferită, context legal diferit, ceea ce în sine face dificil nu doar pe plan intern în statele membre, ci și între state membre să se intensifice cooperarea pentru a avea imaginea de ansamblu e și mai complicat când implicăm actori diferiți care să contribuie la lupta antiteroristă. Dacă implicăm organele vamale, alte agenții, lucrurile se complică și mai mult. Să ai imaginea de ansamblu și să vezi cum putem armoniza sau alinia lucrurile. Un alt lucru dificil legat de imaginea complicată. Datele și informațiile sunt culese în diverse scopuri. Desigur că uneori există anumite elemente scăpate în vedere și cu efectul de perspectivă, dacă ar fi fost utilizate la timp, ar fi putut preveni anumite atacuri teroriste, dar acestea nu sunt întotdeauna informațiile culese în acel scop în momentul respectiv. Și din cauza <clears throat> contextului extrem de complicat, nu doar în statele membre, ci și în ansamblu, va fi, va, va fi Va fi foarte dificil, într-adevăr, să corelezi datele juste cu persoanele juste. Dincolo de asta, mai ales când e vorba de elaborarea de noi baze de date, vedem că multe dintre instrumente, mai ales în materie de siguranță la frontiere, au scopuri multiple, nu se axează strict pe combaterea terorismului. Dacă vrem într-adevăr să ne concentrăm pe lupta antitero, atunci ar fi bine să ne gândim care ar fi cel mai bun sistem axat pe, precis pe prevenția antitero. Asta dincolo de toate celelalte obiective pe care le poți avea în vedere atunci când uh, crezi un astfel de sistem. În multe cazuri se vine cu o soluție și aceasta este apoi verificată în lumina obiectivelor statuate. Eventual Asta ar fi o posibilă cale de urmat. Apoi, nu e vorba doar de date, de sisteme și de baze de date, e vorba și de persoanele din teren. Nu ne-am uitat să vedem ce volum de resurse sunt alocate în statele membre și nu ne-am uitat uh, la capacitatea persoanelor implicate în activitățile antiteror în statele membre. În general însă, vedem că sunt diferite bugete, diferite bugete vorbind și procentual, în funcție de mărimea statului membru, alteori s-au făcut tăieri la, de la buget, atenția și interesul în această temă par să fie în scădere, după aceea, sigur, se întâmplă că trebuie să crești bugetul și să-ți intensifici eforturile, însă experții nu pot fi creați peste noapte. Pentru asta e nevoie de investiție în competențe și abilități, investiții făcute din timp. Nu ne-am uitat de asemenea la modul în care calificările concrete din teren se ridică la înălțimea așteptărilor. Însă, E important să înțelegem cu adevărat care e situația din teren, după cum spunea și doamna Intveld. Trebuie de asemenea să ne axăm pe rezultate. Care sunt rezultatele concrete ale măsurilor luate în statele membre? Măsuri care au venit de la centru, de la Bruxelles și care au venit de asemenea la nivelul statului membru propriu zis. Domnul președinte, mulțumim foarte mult Adesea primim astfel de rapoarte în, în comisie și întrebarea care se pune în ce măsură putem utiliza datele din acest raport. După cum vedeți, discutăm în prezent posibilul nostru rol în acest context. E clar că avem un rol important de jucat. Problema e cum mergem mai departe. Am înțeles că e important să punem în aplicare măsurile existente deja. Uh, în loc de a introduce alte măsuri. Au fost și alte sugestii, textul este substanțial, o să avem foarte multă teme de gândire. Vă mulțumim și încă o dată, stimați colegi, există copii listate al acestui raport la intrare. Trecem acum mai departe, stimați colegi, la următorul punct. Mai avem două puncte pe ordinea de zi. în sfârșit avem uh, un raport al Comisiei care analizează contextul Schengen. Dacă nu știți deja acest lucru, probabil ar trebui să vă spun că coordonatorii Libe au creat acest grup de lucru pentru a permite Comisiei Libe să examineze mai bine activitatea de guvernanță Schengen E nevoie de o astfel de analiză în prezent, pentru că trebuie să înțelegem ce se întâmplă concret. Pentru prima dată, iată, discutăm activitatea acestui grup de lucru. Sper să avem astfel de informări cu caracter sistematic și regulat. Îi mulțumesc lui Carlos Coelho că a acceptat să prezideze acest grup de lucru Dânsul are o experiență de durată în domeniu. Carlos, te rog să ne faci această primă informare referitor la activitatea grupului de lucru. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Într-adevăr, după cum ați spus, acest grup de lucru a fost constituit pentru a permite Parlamentului să-și exercite activitatea de monitorizare democratică. Am să vin în fața Comisiei Parlamentare cu un raport similar de fiecare dată când mi se va cere acest lucru. După cum știți, anul trecut, după discuții cu Consiliul, Parlamentul a adoptat un nou mecanism de evaluare a guvernanței Schengen. Acest mecanism a garantat informarea plină a Parlamentului în toate aceste chestiuni, având acces deplin la documente, inclusiv la documentele clasificate de genul evaluărilor și recomandărilor referitoare la statele membre. Urmează să avem a cincea întâlnire în acest sens și deja rezultatele există. În primul rând, Comisia a prezentat Parlamentului informări orale referitoare la evaluările făcute pe toate planurile de activitate ale guvernanței Schengen. Frontiere externe, politica comună de vize, sistemul de informații Schengen, protecția datelor, cooperare polițienească și reîntoarcerea domiciliu. Prima se concentrează pe chestiunea frontierelor externe, Grecia și Croația. Apoi, după aceste informări, pentru prima dată, Parlamentul va produce un raport privind funcționarea Schengen. În al treilea rând, am făcut pași uh, concreți în direcția deschiderea accesului membrilor Parlamentului la documentele relevante în camera sigură din această clădire. Apoi, urmează să primim foarte curând toate documentele relevante din partea Comisiei Europene. Însă, sigur, totul urmează să fie făcut, încă nu s-a făcut nimic concret. Ieri, Comisia pentru a treia oară a propus ca frontierele interne ca controlele la frontierele interne să continue în Austria, Germania, Danemarca, Suedia și Norvegia. Este pentru ultima dată când Comisia poate face o astfel de propunere pornind de la realitatea crizei migrației. Au trecut aproape doi ani de la reintroducerea controlelor la frontierele interne. A trecut un an de când cinci țări în același timp au introdus front, control la frontierele interne. Aproape șase luni au trecut de la expirarea termenului stabilit de comisie cu sprijinul Consiliului pentru reîntoarcerea la normal. Însă, iată, situația e cea care e. Și, sincer, sunt îngrijorat. Parlamentul nu are la dispoziție toate faptele relevante. Nu știm ce se întâmplă cu aceste frontiere interne, pentru că nu primim informații în acest sens. la începutul acestui an, în comisia noastră libe, am întrebat comisia cum putem să evaluăm necesitatea acestor controle dacă nu avem datele necesare. Câte controle se efectuează? Câți imigranți ilegali au fost opriți? Ce controle se efectuează? Care este impactul economic al acestor controle? Întrebările rămân relevante chiar după 5 luni de zile. Și Parlamentul încă n-a primit nicio informație în acest sens. De altfel, un jurnalist celebru de la E-Observer a apucat să vadă aceste documente înaintea membrilor Parlamentului European. Am să închei, domnule președinte, spunându-vă că am, am trimis o scrisoare domnului Avramopoulos, comisarul de resort, cerând să ne trimită aceste informații. Însă cred că e timpul a Comisia Libe să facă o cerere oficială în acest sens. De aceea v-aș ruga să trimitem o scrisoare în regim de urgență în numele Comisiei noastre parlamentare. Mă bucur să vă pot spune că am luat măsuri pentru a ne asigura că Parlamentul poate apăra într-adevăr acele realizări pe care cetățenii europeni le apreciază la maximum Schengen și libera circulație persoanelor. Însă, încă rămân foarte multe de făcut pe viitor. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Carlos. Înainte de a da cuvântul uh, colegilor, dăm voie să spun că, într-adevăr, poziția că pe deplin de zi, decizia noastră de a constitui acest grup de lucru pentru a ne permite tocmai uh, concentrarea atenției pe zona Schengen. Sunt sigur că și colegii uh, vor spune acest lucru și vor fi de acord. Am să-i scriu imediat domnului comisar pentru a cere accesul la aceste date, pentru că, iată, nu ni se spune ce se întâmplă și vom crea o structură pornind de la această realitate. Nu știm ce se întâmplă și trebuie să știm ce se întâmplă. Așa că cei care aveau îndoieli în legătură cu utilitatea unui alt grup de lucru vor trebui să fie de acord când într-adevăr, vorbim în acest caz de un domeniu care merită un maximum de atenție. Vă mulțumim foarte mult pentru prezentare și vă asigurăm că vom scrie imediat domnului comisar Avramopoulos. Acum îi dau cuvântul uh, Silvi Ghion. Mulțumesc, domnule președinte ca ultima reprezentantă a socialiștilor și democraților, dar și pentru că sunt extrem de interesată în această temă, am să încep prin a-i mulțumi lui Carlos Coelius pentru activitatea desfășurată în contextul grupului său de lucru. Îmi închipui că cu sprijinul celorlalte colegi interesați în această temă, lucrurile vor merge înainte într-un mod fericit. Apoi, raportul dumneavoastră este edificator, mai ales în ultima sa parte și în ceea ce mă privește, mă, mă raliez propunerilor președintelui comisiei noastre și susțin și eu această solicitare pe deplin legitimă de acces la aceste informații. Deciziile referitoare la guvernanța Schengen sunt extrem de, de, de relevante, pentru că toți pașii înapoi, toată agitația pe care am văzut-o este într-adevăr relevantă și Parlamentul trebuie să fie informat în acest sens. Solicitarea, prin urmare, este pe deplin legitimă și trebuie să o susținem pe deplin. Vă mulțumim pentru activitatea desfășurată. Mulțumim foarte mult! Mulțumesc! Nu cred că toată lumea are căștile, spune vorbitoarea. Și eu uh, sunt pe deplin de acord cu poziția raportorului. Este o componentă deosebit de importantă a activității noastre. Este ceva ce trebuie să facem. Și dorem să spun câteva cuvinte despre uh, lucrurile care s-au întâmplat în această săptămână. Uh, țara mea este una dintre cele vizate. Ni s-a cerut să prelungim controlele cu încă șase luni, este ultima prelungire. Și chiar dacă se elimină verificarea actelor de identitate care se face în Danemarca, nici măcar pe, nu, nu, nu pe teritoriul suedez, intră în vigoare alte măsuri. Pe baza evaluării făcute de comisie, comisia consideră că aceste controle s-au făcut doar atunci când a fost necesar, că au respectat principiul proporționalității, au fost precis axate și limitate ca aplicare. În același timp, s-a considerat că au avut un impact minim atunci când a fost vorba de circulația persoanelor dintr-o parte a frontierei în cealaltă. Uneori mai trec și eu frontiera, pentru că dacă merg în sudul Suediei, trebuie să trec prin Copenhaga, să trec peste frontieră. Și trebuie să vă spun că adesea a fost greu, a durat mult Cei din sudul Suediei s-au plâns în repetate rânduri de altfel. Firmele de acolo, autoritățile de acolo, toată lumea s-a plâns pentru că a afectat această măsură în mod serios capacitatea cetățenilor de a circula între Copenhaga și Malmo. Piața muncii acolo e pe deplin integrată. Iar Comisia Europeană pare să sprijine astfel de limitări a uh, liberei circulații, chiar dacă vorbește de proporționalitate și așa mai departe. Uh, în realitate trebuie să ne asigurăm că nu ne grăbim uh, să aprobăm astfel de solicitări de controle. Noi, în Parlament, trebuie să ne asigurăm că aceste controle sunt într-adevăr conforme cu principiul proporționalității și că nu merg prea departe. Dincolo de ceea ce vor în realitate statele membre. Mulțumim. Uh, vedem într-adevăr ce se întâmplă acolo în cazul Suediei cu podul și așa mai departe. Vedem gradul de interes, dar și gradul de confuzie în rândul publicului. Oamenii se întreabă ce se întâmplă cu Schengenul. Așa că abordarea noastră este pe deplin justificată și, într-adevăr, avem nevoie de acest plus de capacitate. Și, de asemenea, avem nevoie de un expert care se ocupe de această chestiune. O să scriem imediat și am să raportez coordonatorilor ceea ce s-a făcut, cu scuzele de rigoare, în sensul că cineva va trebui să apară pe, pe ordinea de zi chiar spre sfârșitul unei ședințe de joi. O să discutăm această chestiune la următoarea ședință libe, uh, nu ca uh, punct, printre punctele finale de pe ordinea de zi de joi, cum am făcut-o astăzi, pentru că, într-adevăr, tema e importantă și o să o punem într-o felie de timp mai uh, favorabilă. Trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi care este de asemenea un punct de importanță considerabilă. Se pornește de la raportul anticorupție. Domnul Onidi de la comisie nu e prezent în sală. Ar trebui să avem o, o frază standard că sunt pe drum. Dar Într-adevăr, trebuia să începem acest punct doar la 11.50. Nu e bine să te miști prea repede în ordinea de zi, pentru că, da, într-adevăr, oaspeții trebuie... Ce facem? Așteptăm până la 11.50? Întreabă domnul președinte. Doresc să mai fie cineva în sală. Sofie, rămâi? Nu, nu vreau să te forțez, Silvi, poți rămâne? Dacă nu sunt singura rămasă, <laughs> rămân. Deși nu-mi displace deloc compania noastră, domnule președinte. Mr. Onidi is on the way. Domnul Onidi e pe drum încoace. putem avea dezbateri filozofice despre percepția timpului. I don't want to break the meeting because he could come at any moment. Aș vrea să suspend ședința, pentru că ar putea intra în sală din, din orice moment, așa că haideți să avem un, un moment lung de tăcere penibilă. Nu știu cu ce v-aș putea distra, spune domnul președinte. Haideți atunci, haideți să facem o pauză până la 12 fără 10. Deci, o scurtă pauză până la 12 fără 10. A, înțeleg că uh, domnul Onidi va fi aici în 5 minute. got the Timmermans letter. Am primit uh, această scrisoare de la domnul Timmermans, am trimis-o, ați primit-o? O aveți? Not listening. Yep, you've all seen it. Okay. was way more disciplined. Colleagues, thank you for your patience. Um... Stimați colegi, vă mulțumesc pentru răbdare. Domnul Onidi a sosit. Pe 25 ianuarie, Domnul Timmermans mi-a scris despre eforturile Comisiei în domeniul anticorupție. V-am transmis scrisoarea dumnealui și dacă nu ați primit, primit-o, vă rog să mă anunțați ca să vă trimit. În scrisoarea sa, domnul Timmermans a făcut uh, o trimitere la faptul că publicarea raportului anticorupție nu ar fi poate cea mai bună idee de a continua în acest domeniu cu eforturile. Raportul acesta a fost foarte util în 2016, suntem cu toții de acord, dar acum i-am cerut domnului Onidi, vicedirector general pentru securitate, să ne prezinte o sinteză a justificărilor relevante. Le mulțumesc mult tuturor eurodeputaților care au rămas în această zi de joi la ultimul punct de pe ordinea de zi. Domnule Onidi, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru faptul că m-ați invitat, mulțumesc și pentru această scurtă introducere. Sunt sigur că vom putea găsi și alte intervale de timp în care să dezbatem această temă, în așa fel încât să fie mai mulți membri prezenți. Într-adevăr, este un domeniu în care Parlamentul ne-a sprijinit foarte mult Scrisoarea domnului Timmermans subliniază cât de important este să menținem pasul, să menținem ritmul nostru în domeniul luptei anticorupție, iar acest lucru în sensul foarte larg al cuvântului. Sunteți primii care veniți în contact cu multiplele inițiativele legislative ale Comisiei și în domeniul anticorupției, și în domeniul uh, spălării banilor, recuperarea activelor, etc. Sunt multe domenii în care am înregistrat progrese împreună. Un alt exemplu, confiscările care nu se bazează pe condamnări, Discuțiile sunt de foarte mare calitate și în contextul uh, protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene. Aici este vorba nu doar de raportul anual, ci și de directiva de anul trecut. Ne așteptăm la progrese în toate aceste dosare și, nu în ultimul rând, bineînțeles, uh, parchetul european, care va, fi folosi, care va folosi uh, noua directivă pentru protecția intereselor financiare. Pe toate aceste dosare vă prezentăm în mod regulat actualizări și în ceea ce privește achizițiile publice și așa mai departe. Legislația nouă, aici ce ar fi de spus, este într-adevăr o temă pe care ați subliniat-o. Protecția denunțătorilor este importantă, extinderea folosirii denunțătorilor. Iată încă un exemplu foarte bun în care analizăm ce alternative avem și vom veni în curând cu propuneri legislative. Evaluarea politicilor anticorupție. Cred că este subiectul principal astăzi. În primul rând, trebuie să îmi cer scuze în numele comisiei. Poate că ar fi trebuit să dezbatem aceste chestiuni în prealabil cu dumneavoastră ca să găsim metode mai bune de a, îmbună, de a ameliora situația. Primul raport, publicat în 2014, a fost un instrument extrem de util, care ne-a fost de folos amândurora și Comisiei și Parlamentului, în așa fel încât să vedem transversal care ar putea fi măsurile mai bune de combatere a corupției în statele membre și am putut să ne îmbunătățim metodele de evaluare. Am putut uh, găsi punctele slabe. Sunt câteva puncte slabe în continuare. De ce ne-am schimbat ușor abordarea? Ei bine, în cursul discuțiilor pe marginea acestui raport, am constatat un lucru. În ultimii trei ani, cel puțin, am putut ameliora foarte mult felul în care evaluăm indicatorii, metodologia, punctele forte, capacitățile, toate aceste elemente pe care le folosim ca să găsim punctele slabe și diversele pârghii pe care le avem ca să lucrăm cu statele membre pentru găsirea unor soluții. Decizia de anul acesta de a nu redacta un raport și de a ne prevala de ciclul semestrului european, pe ce se bazează? În, prim, în principal, se bazează pe faptul că dorim să ne îndepărtăm de raportare, de procesul de raportare și dorim să ne apropiem mai mult de o etapă în care să dăm recomandări. Putem ajunge la schimbări dacă facem acest lucru într-o manieră cât mai formală cu recomandările și instrumentul principal de care dispunem acum pentru a încuraja schimbările ar trebui să fie recomandările. De aceea ne concentrăm mai mult pe anticorupție în acest semestru european. În februarie ați putut vedea că avem 27 de state membre, cu un stat membru separat uh, pe altă, cu altă situație. E bine, în aceste 27 de state membre există anumite măsuri anticorupție, sau descris măsurile necesare pentru consolidarea luptei anticorupție. Pe 17 mai, iată foarte curând, vor apărea și câteva recomandări pentru fiecare țară. Aceste recomandări specifice pe țară, de fapt, sunt, uh, în opinia noastră, cea mai bună oportunitate ca să înregistrăm uh, progrese în statele membre vizate. Iată, deci decizia noastră de a nu face un raport formal nu trebuie percepută ca un fel de semnal din partea noastră că nu considerăm că e un uh, capitol important. Din potrivă, noi trecem la o altă etapă, trecem la utilizarea celui mai important instrument de care dispunem ca să trecem la îmbunătățiri. Nu se schimbă baza noastră analitică, nu se schimbă evaluarea noastră. Vom folosi aceleași instrumente pe viitor, atât rețelele cât și instrumentele noastre proprii. E vorba de rețele ale corespondenților din statele membre, e vorba de rețele de experți, inclusiv din organizațiile internaționale. Noua noastră metodă de lucru nu înseamnă că ne modificăm abordarea. În ceea ce privește măsurile de sprijin pe care le dezvoltăm pentru a ajuta statele membre în lupta împotriva corupției. Despre ce fel de sprijin e vorba? Sprijin financiar, apoi sprijin de altă natură, schimbul de informații, schimbul de bune practici și așa mai departe de-a lungul anilor. Sper așadar că v-am prezentat mai multe informații cu privire la noua noastră metodă de lucru în cadrul semestrului european pentru a aborda chestiunea luptei anticorupție. De asemenea, vreau să vă asigur că există continuitate în munca noastră. La ora actuală ne aflăm în faza pregătitoare pentru următorul semestru. Iată deci cât de multă continuitate există. Ne bazăm pe informații analitice foarte solide care reflectă situația în toate statele membre. Da, a fost o prezentare foarte bună. pare rău, este joi după masă. Acum am să dau cuvântul colegilor pentru comentarii, dar mai întâi aș dori să spun că s-au scris domnul Radev, do doamna Intveld și domnul Iavor. Silvi, dorești și tu să iei cuvântul? Foarte bine. Să începem cu domnul Radev. Mulțumesc mult, domnule președinte. Domnule Onide, în februarie 2014 s-a dat o comunicare oficială a Comisiei în care se spune în, foarte, în mod foarte clar că pentru Europa corupția continuă să fie o provocare. Ea afectează toate statele membre ale Uniunii Europene și ea ar trebui să se bucure de atenție sporită în statele membre. Doamna Malmström, care era comisar pe aceste teme la momentul respectiv, ne-a spus că nu e nevoie să spunem unor explicit că e nevoie de mai mult de un raport pentru eradicarea corupției. De aceea eu am câteva întrebări pentru dumneavoastră. Când va veni Comisia Europeană cu cel de-al doilea raport privind anticorupția și strategia generală europeană pentru combaterea corupției? Dacă Comisia Europeană spune că există corupție în întreaga Uniune Euro- Europeană, de ce așadar sunt doar România și Bulgaria uh, monitorizate? Comisia Europeană spune în mod constant că nu va veni cu un al doilea raport. Însă, rapoartele de monitorizare pentru Bulgaria și România continuă. Oare nu este vorba de un dublu standard din partea Comisiei Europene? Mulțumesc, urmează domnul Intfeld. Mulțumesc mult, domnule Onidi. Fără îndoială, Comisia nu și-a redus eforturile de luptă împotriva corupției, însă mă dezamăgește faptul că s-a hotărât abandonarea raportului. Se dă impresia că lupta împotriva corupției este doar un exercițiu administrativ de care se pot ocupa uh, funcționare, Însă este o problemă politică. Tema aceasta ar trebui să fie dezbătută în Parlamentul European în baza unui raport anual al Comisiei. Nu doar pentru că ne place să dezbatem nou aici, ci pur și simplu pentru că suntem legislatori, suntem un for legislativ. Nu ni se cere să dăm legi. Nu ni se cere pur și simplu să ne dăm girul și după aia ne, se ocupă comisia de restul. Nu. Uniunea Europeană este o entitate politică, e nevoie de dezbateri politice. În al doilea rând, în semestrul european ați introdus uh, deci, aceste aspecte, este un uh, lucru pozitiv, dar nu este suficient. Corupția nu are un efect doar asupra finanțelor și economiei. După cum am constatat, există exemple foarte concrete în Uniunea Europeană. Corupția are un efect masiv asupra statului de drept, drepturilor fundamentale și al democrației, la urmă urmei. Există o legătură foarte strânsă între amenințările actuale la adresa acestor elemente și corupție. Redactați foarte multe rapoarte de-a lungul anului și nu înțeleg de ce ar trebui să renunțați fix la acesta. Așadar, eu solicit foarte mult Comisiei Europene să se răzgândească. Și am un comentariu și pentru domnul președinte. Noi am adoptat anul trecut o propunere cu privire la democrație, stat de drept și drepturi fundamentale. În recomandarea noastră am sugerat ca Comisia Europeană să combine rapoartele acestea anuale sau bianuale, inclusiv uh, cel care se referă la corupție. Dar în acest, uh, în acest pachet ar putea intra și uh, tabloul de bord privind justiția sau privind presa și mai departe. Uh, Comisia nu ne-a acceptat propunerea. Poate că ar putea să răzgândească într-o bună zi, în momentul în care constată că instrumentele de care dispune la ora actuală sunt inadecvate. Aici, domnule președinte, deja știți deja ce vreau să spun. Noi, Parlamentul European, ce ar trebui să facem? Ar trebui să introducem raportul anual privind drepturile fundamentale într-un pachet mai mare anual, într-un uh, raport care se referă uh, și la corupție și la tabloul de bord privind justiția și în raportul pe care îl pregătim noi ar trebui să fie inclus și acest capitol, dacă comisia vine cu un raport anticorupție sau nu. Sper că putem dezbate această chestiune și la reuniunea coordonatorilor. Vă mulțumesc. Sofia, am să-ți răspund la sfârșit, bineînțeles, dar am să-ți dau un răspuns mai detaliat ulterior. Urmează Silvi, te rog. Da, foarte pe scurt. E regretabil faptul că nu sunt suficienți membri prezenți, dar asta este. Eu am impresia că este loc de mai bine. Am constatat că comisia se ascunde puțin uh, în spatele instrumentelor de care îi spune ca să câștige timp. Și dumneavoastră ați spus că doriți să treceți de la raport la recomandări. Am câteva semne de întrebare aici. Și ele se alinează cu cele spuse de uh, Sofie. Cum veți organiza dialogul cu Parlamentul European? Cum veți uh, pune în prim plan acest dialog cu noi? Asta aș dori eu să vă întreb. Domnul Iavor nu este membru, dar conform regulii 206 are dreptul să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru faptul că mi-ați permis să iau cuvântul în calitate de membru de la Comisia pentru Bugete. Raportul acesta este foarte important, chestiunea este foarte importantă. Îi mulțumesc domnului Onidi pentru prezență. Eu cred că totuși ar fi bine să discutăm um, mai degrabă cu domnul Timmermans, pentru că este o chestiune esențială. Am câteva comentarii cu privire la ideea de a redacta sau nu acest raport privind anticorupția. Pe de o parte, o întrebare procedurală și pe de altă parte, o întrebare care vizează conținutul. Întrebarea privind procedura. Chiar dacă acceptăm decizia comisiei, eu nu accept, chiar dacă acceptăm, deci, Decizia de a renunța la raportul anticorupție necesită o dezbatere mult mai uh, cuprinzătoare, atât cu cont, cât și cu LIBE, cât și cu alte instituții, organisme interesate, ca să se ajungă cele în urmă la concluzia că nu e nevoie să continuăm cu acest raport. Și mă dezamăgește faptul că s-a luat hotărârea aceasta de a renunța la un raport tradițional. În ceea ce privește conținutul, sunt de acord că semestrul european este un bun instrument prin care ne putem concentra pe tema corupției. Însă, după cum s-a spus deja, nu este doar o problemă de economie. Semestrul econ- eco- european nu ne permite să ne concentrăm pe celelalte aspecte conexe corupției. Raportul privind anticorupția permitea Comisiei să monitorizeze în mod sistematic situația corupției din statele membre. Și eu nu cred că în cadrul semestrului european vom putea face același lucru. În runda anterioară a semestrului, doar 9 din cele 28 de state membre au fost vizate pe teme de anticorupție. Pentru mine ce înseamnă acest lucru? Majoritatea statelor membre, practic, vor fi ignorate, nu vor face parte din evaluarea respectivă. Și o ultimă întrebare din partea mea, care ar fi? Privind primul și ultimul raport anticorupție, există critici foarte grave, cum că acesta se referă doar la 28 de capitole, lipsește al 29-lea capitol care vizează instituțiile europene. Din punct de vedere sistemic, era posibil să includem acest aspect în discuție, însă în semestrul european nu putem ținti și instituțiile europene. Și de aceea ar fi important să analizăm corupția și în instituțiile europene. Iar acest lucru nu se poate face altfel decât într-un raport independent. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Iavor. Vis-a-vis de comentariile dumneavoastră, am și eu câteva replici. Am avut câteva discuții cu viitorul, cu președinția estonă care urmează să înceapă în iunie, în iulie și am discutat cu ministrul mm, de justiție din mm, Estonia. Într-adevăr, este o temă importantă. Probabil că vom putea reveni asupra ei și la ședința coordonatorilor, dar lupta împotriva corupției în niciun caz nu trebuie ignorată. Sofie, aș dori să îți răspund. Domnul Angelu este raportorul actual și cu siguranță putem uh, să prezentăm propunerile tale coordonatorilor care vizează combinarea celor, acelor rapoarte. Dacă poți redacta ceva propunere concretă, putem discuta la coordonatori, putem discuta mai întâi cu domnul Angelu. Nu cred că va dura foarte mult. Domnule Onidi, în ceea ce privește răspunsurile dumneavoastră, Sunt de acord cu doamna Guillaume și cu doamna Intveld. Ideea raportului anticorupție era aceea de a fi un punct central al dezbaterii. Și ați auzit din partea colegilor mei de ce a fost important. Dacă ne prezentați un calendar al recomandărilor, după cum, vorbea, după cum spunea și doamna Ghioma din Aurii, E nevoie să știm mai multe despre acest calendar, despre ce va cuprinde. Doar să ne spuneți este insuficient. Încerc să fiu cât mai subtil aici, dar membrii vor înțelege la ce mă refer. Așa să înțelegeți opinia noastră astăzi. Este opinia noastră fermă. Nu doresc să fiu condescendent cu dumneavoastră Trebuie să înțelegeți că recomandările trebuie să se bazeze pe o substanță, foarte, pe un fond foarte clar, pe un calendar foarte clar. Ana Gomez a sosit în sală, știu că este foarte interesată de această temă, cu siguranță ai venit de la o altă comisie. Ana, dacă dorești să cuvântul pe scurt? Da, îmi cer scuze, am fost la ședința comisiei pentru Panama Papers. I wrote... Mulțumesc. <clears throat> Eu i-am scris vicepreședintele Comisiei Timmermans în legătură cu această chestiune, fiind cu totul în dezacord cu decizia Comisiei de a elimina raportul. Unul dintre motivele care au fost invocate în scrisoarea domnului Timmermans, că așa e acum în semestrul european. Păi, tocmai că problema e că nu e. Era vorba de a controla semestrul european, asta nu are nimic de a face cu combaterea crimei organizate sau corupției. Colegii de la Comisia Economică. Deci nu e, de fapt, o scuză acceptabilă să nu avem acest raport. Avem nevoie neapărat de acest raport uh, periodic, regulat, după cum e mandatul și solicitarea noastră. Și comisia s-a angajat și acum e cu totul inacceptabil ca comisia să spună că se retrage din acel angajament. Mulțumim, Ana, dacă mai era nevoie de accente tari, le-ai pus tu. În legătură cu aspectul critic, dacă ați putea să ne dați informații în legătură cu poziția dumneavoastră, mulțumesc și dacă vreți să reacționați, să răspundeți. Foarte pe scurt, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru deschidere, pentru intervențiile la obiect în legătură cu Greco. Discuțiile continuă în legătură cu aspectele legale. O să vă dăm o actualizare în legătură cu ce a spus doamna Gomez. <clears throat> Întrebarea care se pune nu e de a găsi scuze, ci mai degrabă că s-a luat o decizie și acum încercăm și să explicăm mai bine raționamentul pe care s-a bazat decizia. Asta e un lucru. Al doilea lucru, să ne asigurăm, desigur, că avem nu doar aceleași rezultate ca atunci când aveam raportul, ci că, de fapt, împreună putem demonstra că avem o și mai mare eficacitate și că avem rezultate și mai bune din uh, direcția semestrului. Cred că un aspect fundamental este că monitorizarea sistematică va continua. Nu se pierde asta prin faptul că transferăm abordarea din raport înspre abordarea generală cu semestru și sunt convins că vor fi căi și aș vrea ca asta să se discute cu secretariatul, domnule președinte ca noi să avem ocazia, de fapt, în mod regulat, să vă furnizăm elementele acestei monitorizări sistematice a situației din statele membre și a eforturilor întreprinse de statele membre și a modului în care îndrumăm statele membre pentru a îmbunătăți situația. domeniul în care va trebui să găsim o soluție. Comentariul dumneavoastră cum că anticorupția e ceva atât de larg, de politic și că putem avea o apreciere și o dezbatere politică reală în legătură cu anticorupția în multiple dimensiuni. Sunt convins că dacă nu sunteți mulțumiți cu ce va reieși, din acest semestru, dacă semestrul nu vă dă elementele de care aveți nevoie în acest raport politic, găsim o cale să vă furnizăm fondul pentru a avea această dezbatere politică, pentru a avea omologii politici ca să profitați cât mai mult vreau să insist că nu se pierde accentul pe anticorupție, nu diminuăm calitatea activității care se desfășoară în acest context și sperăm, într-adevăr, că vom demonstra din nou pe 17 mai cu recomandările care se vor propune de comisie în contextul recomandărilor specifice pe țară din semestru în legătură cu mai multe măsuri anticorupție și situația în statele membre și că, de fapt, e ceva foarte util și eficient ca instrument. Bun, președinte. Mai avem ceva timp. Mai putem uh, pune niște trei întrebări suplimentare. Unii colegi au venit de la alte comisii și mai e și un coleg care vrea să revină. Dar cât mai pe scurt, vă rog. Elișoane, apoi ceilalți colegi. Eli, mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Scuze că am întârziat, am fost la altă reuniune. N-am uh, fost în stare să urmăresc ce s-a spus până acum, dar în numele intergrupului ITCO, transparență, integritate, anticorupție, Mulți colegi de aici au primit uh, foarte negativ ideea de a nu mai avea acest raport pe care îl așteptam și pe care îl solicitam comisie de mult timp. E o decizie cu care nu suntem de acord și vreau să vă întreb cum vreți în semestrul european să ne dați suficiente elemente în legătură cu riscurile ridicate de corupție. Cum se face cu o astfel de decizie politică să luat în ciuda și împotriva solicitărilor Parlamentului European și a societății civile? Vreau să știu dacă au existat suficiente elemente pentru a lua o astfel de decizie. Decizia de a nu publica e din cauza rezistenței și reticenței statelor membre de a furniza informații utile, de a face schimbări. E din cauza statelor membre? Pentru că dacă da, e un mesaj foarte prost. Dacă Comisia cedează în fața reticenței statelor membre să prezinte problema corupției, care e o problemă europeană și are nevoie de soluții europene, pentru că altfel rămâne <clears throat> ca și la criminalitatea organizată, vom fi tot timpul în urmă ce se întâmplă. Uh, este foarte important să înțelegem că atunci când discutăm despre corupție, discutăm despre un fenomen care afectează absolut toate domeniile pe care le discutăm în Parlamentul European. Fie că discutăm de politici sociale, fie că discutăm de folosirea fondurilor europene, de investiții, de economie, de dezvoltare durabilă, de absolut orice, învățământ, sănătate, corupția afectează absolut toate domeniile absolut toate țările membre ale Uniunii uh, Europene și singurul instrument, cel mai puternic instrument pentru a lupta împotriva corupției se numește transparență. Atunci când un raport uh, al Comisiei Europene nu este dat public, când nu avem acces la informații, când, uh, sigur, vă credem pe cuvânt că veți lupta în continuare împotriva corupției, așteptăm cu nerăbdare recomandările Comisiei. Dar nu este vorba despre o dezbatere politică aici. Nu avem nevoie de argumente pentru a dezbate politic. Este vorba despre informațiile pe care le aveți la dispoziție, despre un studiu pe care l-ați făcut, un studiu care ne-ar folosi foarte mult tehnic în lupta împotriva corupției în absolut toate comisiile din Parlamentul European și este foarte mare păcat că acest studiu nu ajunge și în uh, Parlamentul European. Thank you. And Sophie. Mulțumesc, Sofie. Mulțumesc. Cred că colegul meu a spus uh, cel mai important, că transparența e cel mai bun instrument împotriva corupției și că deci că în mod uh, voluntar ne silit de nimeni să renunțăm la un instrument care aruncă lumina asupra acestor fenomene nu e deloc util. Ar trebui să fiți în alertă când uh, Parlamentul European cere mai multă hârțiogărie, pentru că noi de obicei nu facem asta. Credem că e ceva important, într-adevăr. Și nu pun deloc la îndoială angajamentul dumneavoastră de a combate corupția, dar când spuneți, păi, e în semestru european și recomandările pe țară, e bine, dar după părerea mea, asta trebuie să fie în plus și n-ați răspuns la întrebare, atunci cum o să reconstituiți legătura dintre LIBE, Comisie de Legiferare care legiferează în combaterea corupției, și combaterea corupției propriu-zisă, pentru că nu mai există nicio legătură între recomandările pe țară și noi ca rol legi- legislativ. Și nici nu ați răspuns la o altă întrebare. Și atunci cum? Pentru că dacă nu o faceți decât în contextul semestrului, se concentrează exclusiv pe impactul economic și nu pe impactul asupra statului de drept, uh, dreptul fundamental și democrația. Deci chiar vreau să înțeleg cum intenționează Comisia. Dacă nu vreți să mai faceți raportul, atunci cum o să răspundeți la astfel de întrebări? Președintele, dacă îmi permiteți. Asta doream și eu să spun, Sofie, și anume Acum e sarcina de a prezenta, de a reveni la coordonator și să spun că cu calendarul, cu recomandările și fondul uh, semestrului european e Comisia Econ care se ocupă și nu noi. Și acum mai gestionăm noi procesul ăsta. <clears throat> Asta era exact ce spunea doamna Intervelt. Cred că asta ne pune o problemă strategică. Și acum o singură frază și apoi chiar închei. Aș vrea să vă întreb când a fost abrogată în mod formal decizia din 2011 de a avea acest raport, ce comisari au participat și gândindu-vă că al doilea raport era pregătit și apoi era un contract cu Price Waterhouse Coopers pentru care comisia oricum a plătit pe linia corespondenței naționale câți bani a cheltuit comisia pentru raportul care nu se publică. Și asta e valoarea pentru bani. Să știți că vă trimit oricum întrebările și scris. Bun, și asta e. Tragem linia după întrebări și ultimele răspunsuri. Dacă aveți ceva de adăugat, desigur, la întrebările suplimentare. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Am uitat ceva. Nu sunt standarde duble. Dacă Bulgaria și România sunt sub o procedură specifică. Asta e pentru că s-au luat decizii pe vremea respectivă. Sunt în continuare în acest proces, dar în contextul semestrului toate statele membre sunt examinate și cu siguranță în contextul monitorizării și evaluării noastre. Cred că s-a pus o întrebare, nu așa cum a sugerat cineva, că n-a ținut cont de solicitarea Parlamentului, etc. Noi am ținut cont de toate pozițiile și solicitările, dar ne-am gândit că decizia de a avea o integrare completă în semestru a fost probabil calea prin care să realizăm cele mai multe rezultate. Asta, desigur, ne lasă din nou cu informațiile pe care continuăm să le culegem, cu munca pe care continuăm să o desfășurăm și apreciem eforturile din fiecare stat membru să vedem ce se face împotriva corupției. N-am avut niciun fel de quasi-raport, dar avem cu siguranță multe materiale cu care vom continua să lucrăm și sunt convins că vom găsi o cale cu comisia dumneavoastră să facem disponibile. Nu ne interesează să le ascundem, din potrivă, și sunt convins că în contextul acestor discuții cu comisia dumneavoastră ne vom asigura că vom găsi o cale să vă dăm cele mai bune elemente ca dumneavoastră să vă faceți munca și ați explicat, mi-ați explicat clar astăzi, nu doar concentrându-vă pe aspectele economice, de care se ocupă altă comisie a Parlamentului European și veghind ca și celelalte multe dimensiuni importante pe care le acoperiți dumneavoastră, drepturi fundamentale, securitate, într-o anumită măsură, că puteți continua să le evaluați și o să transmit uh, și la comisie și în mod activ o să caut căi cu dumneavoastră ca să ne asigurăm că aceste materiale vor fi disponibile și așa cum vi se pare dumneavoastră mai potrivit pentru a vă continua activitatea. În încheiere o să spun, în primul rând, că vă mulțumesc, domnule, pentru prezența dumneavoastră și uh, pentru că ne-a explicat cum lucrurile, domnule Unidi, și asta e poziția comisiei dumneavoastră. Și uh, acum, dacă ne uităm la calendarul, recomandările, regula 44 cu ECON, cu semestrul european, asta ne pune nouă probleme. Deci e clar, e clară părerea membrilor a coordonatorilor noștri că raportul anticorupție, din toate motivele exprimate azi, aceasta era poziția noastră clară. Deci, eu am impresia probabil că va trebui să îi scriu din nou domnului Timerman să îi mai exprim o dată poziția aceasta. Să discuți cu coordonatorii care sunt alte posibilități în legătură cu calendarul recomandărilor, care, desigur, nouă ne pune unele dificultăți la nivel de comisie. După cum v-au spus și membrii, <clears throat> asta ar putea fi problematic pentru noi deci vă sunt recunoscător că ați venit și dumneavoastră și membrii într-o joi după amiază, spune vorbitorul, și vă mulțumesc că ați venit să ne exprimați poziția dumneavoastră. O să existe un follow-up din partea noastră. Vă mulțumesc tuturor membrilor care s-au exprimat atât de bine astăzi. Și ajungem la sfârșitul ședinței. Dacă nu avem nimic la diverse, Ședința următoare se ține pe 8 mai. Mi-am rătăcit ochelarii la 3 după amiază. Mulțumesc, dragi colegi, și ne vedem săptămâna viitoare.